tardes, colegas. Bună ziua, stimați colegi. Vom începe întâlnirea noastră. Înainte de toate, vrem să discutăm despre situația din Belarus și le spun bun venit oaspeților noștri. Este vorba, deci, despre situația în Belarus și avem uh, uh pe trimisul special al uh, Națiunilor Unite, domnul Haraști și pe domnul uh, care reprezintă Centrul pentru Drepturile Omului din numit Viasna. Avem și o întâlnire care va urma după aceea, dar îl numesc pe președintele Vestianovski acum, căruia voi da cuvântul la început. Belarus în ultimele luni s-a aflat uh, pe ordinea de zi a comisiei noastre frecvent. Situația din această țară am urmărit-o cu atenție și grupurile politice ale Parlamentului au analizat evoluția relațiilor bilaterale. Dorim însă să aflăm cum au evoluat lucrurile, mai ales înainte de alegerile prezidențiale. Președintele relațiilor cu Belarusul, domnul Geleschi, va avea primul cuvântul. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru interesul pe care îl manifestați față de Belarus. Aș dori să menționez câteva lucruri care se regăsesc și în raportul nostru privind relațiile dintre Parlamentul European și Belarus. Vreau să vă spun că uh, delegația pentru Belarus uh, s-a deplasat pentru prima dată după 12 după 12 ani la Minsk, vorbim în raportul nostru despre uh, rezultatele acestei misiuni foarte importante, pentru că era vorba de comunicarea și îmbunătățirea relațiilor dintre Parlamentul European și Belarus. În sală sunt prezenți câțiva membri ai acelei delegații, domnul Stetina, alți colegi sunt prezenți în sală, este foarte important uh, că această misiune a avut un program foarte încărcat, dar a dus și la îmbunătățirea relațiilor dintre noi și sperăm că va contribui și la îmbunătățirea situației din Belarus. Am luat o decizie foarte importantă, pentru că în urma acestei vizite urmează să fie puși în libertate mulți deținuți politici. Și asta se datorează Uh, unor uh, factori importanți, atât dat uh, situație economice din Belarus, dar și faptului că urmează alegeri prezidențiale. Avem prezent în sală și un reprezentant al opoziției din Belarus. Îl salut și doresc să spun că activitatea Centrului pentru Drepturile Omului Viasna a contribuit de asemenea la îmbunătățirea relațiilor cu Parlamentul European. Ceea ce mi se mai pare important este că și cei din Belarus așteaptă o îmbunătățire a relațiilor cu Parlamentul European, inclusiv din interese economice. Dar dacă se va produce acest lucru, el trebuie să se bazeze pe îndeplinirea anumitor condiții respectarea drepturilor omului în Belarus. Procesul de democratizare ar trebui de asemenea să fie gândit pe termen lung, nu doar pe termen scurt. În calitate de șef al delegației, nu pot să vă garantez că acest proces va continua. Au fost luate niște măsuri în acest sens, dar oricând uh, se poate întâmpla ca ele să nu mai fie transpuse în practică. În relațiile noastre cu Belarus uh, nu suntem dispuși să încheiem uh, compromise când este vorba despre respectarea drepturilor fundamentale. Doresc să mulțumesc și celor care nu au făcut parte din delegația noastră, dar care au avut o contribuție pozitivă la demersurile noastre și vreau să spun că activitatea diversilor membri ai delegației demonstrează că nu am comis vreo greșeală și că acest lucru nu se va întâmpla nici pe viitor. Deci putem spera că, până la urmă, comunicarea cu uh, Belarus se va îmbunătăți. Președintele, mulțumesc foarte mult. Îi voi da cuvântul domnului Stefanovici, este vicepreședintele Centrului Viasna pentru respectarea drepturilor omului. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-o dați să mă adresez dumneavoastră astăzi, să spun câteva cuvinte despre situația de astăzi din Belarus. După cum uh, s-a subliniat și de către antevorbitor, urmează o campanie pentru alegerile prezidențiale în Belarus și alegerile vor avea loc pe 11 octombrie. Vorbind la modul general despre situația din Belarus, ea seamănă foarte mult cu cea pe care am cunoscut-o în cadrul campaniei electorale din 2010. Dar există și trei deosebiri. Alegerile de anul acesta se derulează uh, într-o uh, situație de neutralitate a Belarus vis-a-vis -vis de criza din Ucraina. Alegerile din Belarus din 2015 au loc într-o perioadă în care situația economică s-a înrăutățit și asta a început uh, cu mult înainte de momentul electoral. Iar uh, a treia deosebire, alegerile din 2015 uh, Uh, se derulează de asemenea într-un moment în care situația legată de respectarea drepturilor omului s-a înrăutățit. Pentru că au existat represalii împotriva unor jurnaliști independenți și uh, de asemenea reprezent reprezentanții mass mediei uh, din străinătate au avut de suferit. Există persoane care au fost reținute, aruncate în închisoare, iar legislația de asemenea prevede restricții în ce privește drepturile civile și drepturile omului. Există organisme internaționale care sunt acuzate și care de altfel uh, nu făceau decât să se angajeze în ce privește asistența umanitară. Există șase prizonieri politici care uh, acum au fost uh, puși în libertate. Erau deținuți politici, cum spun și noi eh, salutăm faptul că autoritățile au decis să îi pună în libertate. Dar eh, cazierul lor nu a fost eh, anulat. Deci există în continuare acuze în dosarele lor, sunt în continuare uh, uh, urmăriți la fiecare pas, ceea ce uh, poate să ducă până la urmă la rearestarea lor. Vreau să vă mai spun că în august autoritățile au avut o abordare ceva mai uh, blândă față de jurnaliștii independenți, față de publicațiile independente. Protestele, demonstrațiile care au avut loc uh, la Minsk nu au mai uh, fost uh, reprimate. Da. În ce privește rezultatul alegerilor, sigur că depinde de procedurile um, electorale. Recomandările OSCE nu au fost respectate, nu au fost um, efectuate modificări uh, în uh, legea electorală. Pentru noi, ca atare, subiectul rămâne uh, interesant. Nu știm care va fi rezultatul alegerilor. Nu știm ce tip de politică vor promova autoritățile noastre după alegeri vorbesc și despre schimbări sistemice legislative. Deci s-a mai întâmplat și în 2011 ca uh, deținuți politici să fie puși în libertate. Dar în uh, decembrie 2010 am uh, văzut formule uh, mai severe de represalii împotriva oponenților politici și a reprezentanților societății civile. Deci acest lucru se poate întâmpla. Noi ne-am dorit schimbări politice care să garanteze că autoritățile nu vor mai recurge la represalii împotriva oponenților și că modificările vor, legislative în sensul bun ar, vor fi de uh, lungă durată. Ne dorim uh, un uh, dialog uh, constant între Belarus și Uniunea Europeană care ar putea să determine schimbări pozitive. Vă mulțumesc și dacă veți avea întrebări, sunt dispus să răspund la ele. Mulțumesc domnului Stefanovici. Îi dau acum domnului Haraști, care este raportor special al ONU privind drepturile omului în Belarus. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru ocazia de a mă adresa dumneavoastră pentru a vă vorbi despre situația din Belarus. Înainte de acest eveniment foarte important al alegerilor prezidențiale Ehm, ehm, rezultatul ehm, este unul previzibil și tocmai situația în drepturile omului nu s-a schimbat și nici legislația electorală nu a fost schimbată, deci de când președintele Lukashenko este la putere, nu s-au produs schimbări spectaculoase în acest domeniu. Singurul câștig ar putea fi că um, s-ar putea să apară uh, o opoziție în Parlament, pentru că de 20 de ani, de fapt, Parlamentul nu a cunoscut și opoziția nici în 2012 uh, nu uh, au putut intra în Parlament uh, oponenți politici. Deci, problema care se află în fața dumneavoastră ca membri ai Parlamentului sau ca reprezentanți ai echipei doamnei Mogherini este că cele cinci persoane care au fost puse în libertate. Pot să uh, dovedească uh, și că uh, se întinde o mână prietenoasă către președintele Uh, Lukashenko înainte de alegeri. Dar uh, vreau să spun uh, că acest raport elaborat de Parlamentul European este unul excepțional, este unul foarte echilibrat, foarte serios și demonstrează că situația din Belarus de fapt nu s-a schimbat, se insistă asupra necesității de a monitoriza în continuare evoluțiile din Belarus pentru a nu putea nimeni să își facă un titlu de glorie că s-ar fi produs progrese, atâta timp cât alegerile seamănă în continuare cu o farsă electorală. Dar dumneavoastră dispuneți de foarte multe instrumente. Au fost pus puși în libertate niște deținuți politici, dar ei practic încă nu pot să activeze în viața publică. Situația din Belarus uh, este unică în ce privește uh, drepturile omului, uh, libertățile mass media, ca uh, Uh, restricții, pentru că uh, este, uh, <laughs> practic nu poți să activezi în viața publică dacă nu ai o aprobare în acest sens. Nimic nu este permis. Dumneavoastră aveți posibilitatea să acționați, ați putea să impuneți sancțiuni dacă uh, nu se uh, respectă drepturile societății civile de a acționa liber. Să luăm exemplul uh, din anul trecut, decembrie. A fost înăsprită legea mass media, practic între întreaga activitate pe internet este supusă controlului guvernamental, fie că este vorba de un comentariu pe care îl introduci, fie că este vorba de un site. Deci, uh, există și multe alte legi care au înăsprit, de fapt, situația, deci societatea civilă acolo trebuie să facă niște fapte de Uh, vitejie ca să poată să se impună și să solicite punerea în libertate a unor oponenți politici, a unor deținuți. Deci e minunat că acești oameni au fost uh, eliberați. Este foarte bine că uh, ei nu trebuie să mai fie supuși unor uh, condiții foarte aspre de detenție, pentru că o lună înainte de punerea lor în libertate au existat proteste în legătură cu înăsprirea uh, vieții în închisoare. Dar trebuie să uh, ne luptăm pentru uh, reforme structurale, pentru o reformă politică care să permită societății civile să se uh, elibereze de controlul uh, guvernului. Deci, trebuie să încercăm să acordăm o mână de ajutor uh, celor care se află în într-o țară care din punct de vedere geopolitic este importantă, trebuie să facem gesturi diplomatice, dar din punct de vedere al uh, situației respectării drepturilor omului, cred că trebuie să încercăm să obținem alte concesii din partea uh, guvernului și uh, doar atunci eventual să renunțăm la uh, o parte din sac- sancțiuni. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat uh, cuvântul și sunt dispus să răspund la întrebări și în legătură cu ceea ce s-ar putea face în detaliu pentru îmbunătățirea situației. Mulțumesc, domnule Hava și, și acum, înainte de a continua cu discuția, aș vrea să dau uh, cuvântul domnului Hanoazet, care e șeful serviciului uh, extern pentru regiunea respectivă care de la Serviciul de Acțiune Externă pe, și ne poate spune care e situația acolo. Mulțumesc, domnule președinte. O să vă prezint pe scurt relațiile dintre Uniunea Europeană și Belarus. Bineînțeles, s-a discutat în sesiunea plenară a Parlamentului uh, acum câteva zile și îmi face plăcere să prezint această situație generală și în uh, prezența domnilor Haraști și Stefanovici, care au fost recunoscuți în funcțiile lor de apărători puternici ai drepturilor omului. Și uh, se știe că noi le prețuim foarte mult activitatea. După alegerile din 2010 și urmă, măsurile represive luate după aceea, acestea au dominat relațiile cu Uniunea Europeană, cu excepția programului pentru uh, societatea civilă, punându-se, suspendându-se cooperarea cu Belarusul. Deci există o implicare mult mai redusă cu Belarusul față de ceilalți parteneri din parteneriatul estic, inclusiv Azerbaijan. În ultimii doi ani am putut să constatăm anumite îmbunătățiri în relațiile dintre Uniunea Europeană și Belarus și o să vă dau câteva exemple. Activitatea, activitatea proactivă a Belarusului în anumite discuții uh, referitoare la înlesnirea regimului vizelor, um, și încheierea negocierilor privind parteneriatul pentru mobilitate, semnarea unui memorandum de înțelegere pentru cooperare în materie de securitate energetică. În un an și jumătate am avut un uh, dialog privind modernizarea și am uh, oferit mereu posibilități de contribuție pentru societatea civilă și am încheiat acum o lună faza uh, tranzitorie. Și așa cum spunea și președintele delegației Parlamentului European, domnul Roșievski, în, pri, pentru prima oară în 12 ani o delegație parlament, a Parlamentului European a mers la MISC. Cum s-a spus, contextul regional s-a schimbat din cauza conflictului cu Ucraina. Belar- din Ucraina, Belarusul uh, a luat poziție constructivă în această chestiune și uh, nu s-a raliat clar uh, vecinului din Est cu excepția uh, votului din adunarea generală a ONU privind Crimea. Însă, în general, um, în ceea ce privește vizitele, comerțul, um, poziția a fost mai bună. Și eliberarea prizonierilor despre care s-a vorbit s-a produs în august, la scurt timp după ce Uniunea Europeană și Belarus au reluat dialogul privind drepturile omului, care se mai, manif- mai avusese o manifestare în 2012. Doamna Mogherini a salutat această eliberare ca un pas important către îmbunătățirea relațiilor dintre Uniune și Belarus și a solicitat de asemenea ca Uniunea să dea un mesaj clar ca reacție la această eliberare și um, la organizarea alegerilor președințiale. Uh, OCDE a fost uh, solicitat să o ajute cu organizarea acestor um, um, alegeri și s-au trimis patru uh, observatori permanenți și alte misiuni uh, temporare de supraveghere a alegerilor. De asemenea, am avut și o reuniune privind implementarea dimensiunii umane cu OSCE, care a fost văzută foarte bine ca funcționând fără restricții de către observatorii OSCE. Bineînțeles, nu ne uh, iluzionăm singuri și nici observatorii în legătură cu cadrul pentru alegeri, care nu e chiar uh, cel mai deschis și permisiv. Proiectele de drepturile, pentru drepturile omului, agreate cu Belarus de către OSCE și care vor demara înainte de alegeri, sunt însă și ele un element important pentru imaginea de ansamblu. Cei doi vorbitori au spus că eliberarea prizonierilor politici nu înseamnă în sine că problemele legate de drepturile omurilor, omului și democrație au fost rezolvate peste noapte. Nu s-au făcut uh, schimbări sistemice, însă cerința cea mai importantă a Uniunii Europene, adică eliberarea prizonierilor politici, a fost uh, rezolvată. Belarus e în continuare ultima țară din Europa care mai uh, aplică pedepsa capitală. Prizonierii politici au fost eliberați, dar nu, re, um, nu și-au recâștigat drepturile politice și civile și în plus drepturile la asociere, la manifestare democratică rămân uh, restri- restricționate. Și așa cum spunea uh, domnul Haraști consistă în continuare în grădiri, persistă în grădirea dreptului la libera exprimare. Reacția Uniunii Europene la eliberarea prizonierilor e încă în discuții, în Consiliu, însă e sigur că un mesaj de recunoaștere a acestui pas important va fi um, hotărât cât de curând de la sfârșitul lui 2010 încoace, este prima oară când putem să ne gândim, să ne închipuim că vor exista relații constructive între Uniunea Europeană și Belarus. Nu ne vom atrage critica că nu am profitat de această posibilitate de îmbunătățire a relațiilor cu Belarus pe baza unor pași încurajatori de ambele părți. Nu ne facem iluzii nici în legătură cu rea motivele reale ale Belarusului și președintele delegației la Belarus, în Belarus a spus cât de grea este situația economică, lipsind uh, privatizarea, investițiile uh, și reforma economiei, care a devenit foarte puțin competitivă, foarte vulnerabilă la șocuri și foarte dependentă de Rusia. Acest lucru impune cu siguranță o diversificare și o modernizare, privatizare, uh, și atragere de parteneri noi pentru Belarus. Belarus a făcut pași în direcția cea bună și, așa cum spunea în altul reprezentant, în reuniunea plenară a Parlamentului European, trebuie profitat de acest moment pentru a lansa o agendă mai pozitivă cu unul dintre vecinii imediatei ai Uniunii Europene care să devină membru de plin al parteneriatului estic. Mulțumesc! Muchas gracias, señor Vigan. Vamos a empezar con el debate. Mulțumim, domnule Vigan. Mul- să începem acum dezbaterea. Mai întâi, domnul Caniet. Doamna. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, salut eliberarea prizonierilor politici din Belarus și salut implicarea Belarusului în uh, aceste încercări de a mm, restrânge cumva uh, de a limita cumva războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Însă partea cea mai grea încă e în fața noastră. Aceste alegeri președințiale democratice și corecte. Numai dacă observatorii OSCE ne vor oferi o bună evaluare privind aceste alegeri, vom putea să începem să discutăm despre continuarea sau ridicarea la o altă clasă a dialogului cu Belarusul. Înțeleg că se simte așa că va veni o schimbare constructivă și sper că această presimțire va avea același impact și asupra vecinilor noștri din Belarus. Însă nu sunt atât de naivă încât să cred că domnul Lukashenko face aceste mișcări pentru că s-a răzgândit și a schimbat convingerea. Probabil e vorba de un calcul politic rece, deoarece în continuare Belarusul depinde economic de subvențiile din partea Rusiei și acest dialog cu Europa este important pentru a echilibra sau a răspunde acestei dependențe. Aș fi atentă la activiștii uh, pentru drepturile omului uh, din afara guvernului, care de ani de zile fac față la presiuni enorme într-o țară unde totul e interzis și nimic nu e permis. De aceea sunt foarte atentă la invitația lor și la încurajarea instituțiilor europene de a oferi, uh, de a veni cu reacție pozitivă la ultimele evenimente din Belarus. Mă număr printre cei care consideră că putem face mai mult pentru a interacționa cu societatea din Belarus prin uh, cooperare tehnică, schimburi educaționale, pentru că, de fapt, de aici va veni schimbarea noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne continuăm politica de implicare critică și sper că vom uh, reuși să avem o continuare a acestui dialog după alegeri. Voi vorbi în letonă. Mulțumesc. Aș vrea să urez bun venit din inimă domnului Ștefanovici și înaltului reprezentant de la ONU, domnul Haraști, și fără a vă răpi prea mult timp, m-aș referi la trei lucruri. Bineînțeles că putem susține tot ce a spus și domnul Draevski în legătură cu eliberarea prizonierilor politici din Belarus. Însă nu e suficient. Noi, ca Parlament al Uniunii Europene și ca Uniunea Europeană în general, nu ar trebui să pierdem aceste pârghii pentru a insista pe o mai bună dezvoltare democratică. Trebuie să continuăm activitățile și uh, întâlnirile cu reprezentanții opoziției, cu ai mediei independente, ai presei independente. Riscăm să periclităm tot ce am făcut bun până acum dacă um, nu facem decât să criticăm. Dacă există exemple de bună cooperare în ceea ce privește mai bună aprovizionare cu alimente sau în legătură cu gestionarea frontierelor, trebuie ca acestea să fie întreținute și dezvoltate pe viitor. Și în al treilea rând, aș am menționat cazul Cuba acum când vorbim despre Belarus. Timp de decenii Cuba a fost izolată, mai multe generații au crescut fără să mai creadă, fără să mai spere că se va schimba situația țărilor. Și practic ce cerem noi autorităților din uh, Belarus? toate sancțiunile și cerințele uh, au menirea de a îmbunătăți situația populației din Belarus. Acesta e lucru cel mai important. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Belgră. Mulțumesc. Am două întrebări. E foarte interesant să vorbim cu cineva care a fost și a văzut care e situația în Belarus și care o supraveghează de mult timp. În ceea ce privește atitudinea față de ce se întâmplă în Ucraina, s-a spus că trupele rusești nu vor interveni militar în Ucraina. Dar dacă ascultăm cu atenție ce se spune în legătură cu participarea și dacă ne gândim la dependența economică foarte mare a Belarusului față de Rusia, ne, vom între... ne putem întreba ce se va întâmpla la Minsk și cu președintele Poroșenko. Există cumva riscul ca prin Belarus Rusia să intervină militar în Ucraina? Știu că se vorbește despre un acord în legătură cu forțele aeriene și așa mai departe. Dar oricum. Și acum, a doua întrebare pentru domnul Stefanovici. În țările de jos, țara mea, suntem foarte conștienți că societatea civilă și uh, cultele, cultele religioase contribuie semnificativ la uh, situație și mă întrebam care e situația cu libertatea cultelor. La 21 de ani, prin tradiție, uh, tinerii americani primesc dreptul de a consuma alcool uh, și uh, sunt considerați adulți. După 21 de ani la putere, domnul Poroșenco știe cum să Lukashenko îmi cer scuze, știe cum să câștige alegeri sau cum să le falsifice, să le prezinte în așa fel încât să fie acceptate. Mă întrebam, cine întreabă de la cine, Putin de la Lukashenko sau invers? Văd cinci motive pentru care nu ar trebui să cădem în capcana așa numitelor alegeri. În primul rând, opoziția a fost complet eliminată. O, nu există concurență reală. Există doar o, un proces de realegere, nu alegere. Și Lukashenko e de fapt singurul care deține controlul. În al doilea rând, nu există presă liberă în Belarus. Uh, presa de stat, gestionată bine de oamenii lui Lukashenko, îl susțin ca și candidat și președinte actual alegerile nu pot fi supravegheate corect de observatori locali sau din afara țării. Să nu ne uh, înșelăm. Domnul Haraștin n-a fost în Belarus niciodată, chiar dacă e numit uh, raportor special al ONU. Asta e realitatea. În al patrulea rând, voturile nu sunt uh, numărate în stațiile centrale de vot. Există comisii centrale gestionate de personalul lui Lukashenko și ele iau decizia finală în legătură cu rezultatele votului. Și, în final, puteți să-mi explicați de ce alegerile din Belarus trebuie să fie organizate pe durata șase zile, cinci zile de prealegeri, într-un fel, în cinci zile, deci și cinci nopți, nimeni nu va putea concentra, controla ce se întâmplă în uh, stațiile, în punctele de votare și a șasea zi, ziua decisivă. Dragi colegi, într-adevăr um, e un act teatral această eliberare a prizonierilor. Lukashenko are nevoie de bani și de acces la piețe, de, a, la piețe, de aceea dă dovadă de această flexibilitate chiar și apreciind eforturile sale administrative de a înlesni acordul, uh, realizarea acordului de la Minsk, nu ar trebui să uităm de ce a făcut, de oamenii care au dispărut, cu acordul puterii. Nu putem să ne facem că nu vedem acest lucru. În al doilea rând, acum Belarus e foarte dornic să coopereze cu Rusia în, pentru desfășurarea de trupe rusești în Chiar foarte aproape de granițele noastre au fost desfășurate forțe și există intenții um, de a face acest lucru și pe mai departe. E un fel de Siria în Europa pentru Putin. Deci, până la urmă, nu am întrebări pentru invitați, doar uh, o curiozitate pentru domnul Stefanovici. Spuneți-ne deschis, care sunt promisiunile pe care le face domnul Lukashenko oamenilor? Ce le promite? Situația e grea, economia este, s-a prăbușit. E o țară pe jumătate independentă. Poate ar trebui întrebați liderii de la Kremlin care e viitorul Belarusului. Dar care sunt promisiunile viitorului nou reales președinte Lukashenko? Mulțumesc, domnul Sofrade. Înțeleg miza umanistă și realismul politic pentru Belarus, dar aș aminti că, pe lângă respectarea drepturilor omului, e important să fie respectată și suveranitatea națională și uh, ideea că popoarele nu trebuie să fie guvernate de oligarhi uh, care se servesc uh, de diferite structuri. Aș spune că o lecție de democrație poate fi dată de Elveția, eventual, dar nu de Uniunea Europeană. Un sistem care an după an se construiește și crește împotriva suveranității popoarelor. Metodele de gestiune sunt uh, um, ineficace și duc la închiderea țărilor până la urmă. Și dacă urmăm logica unor colegi de aici care spun că politica decurge din economie sau vine în urma economiei și a schimbului uh, comercial, atunci să fim consecvenți. Dacă economia aduce deschidere politică, atunci dați curs principiilor și deschideți-vă schimburile comerciale cu Belarus. Eu am fost la Minsk și aveam și eu prejudecăți destul de nefavorabile și am fost uh, surprins. Nu o să zic că era ca în Elveția, dar e o țară care se schimbă, care trece prin transformări economice, care creează zone de investiții uh, cu fiscalitate redusă și care uh, arată și în materie politică, de exemplu în uh, ceea ce privește Ucraina, că poate să ia poziție și uh, altfel, față de, altfel decât Rusia. Deci uh, nu sunt de acord cu abordarea contraproductivă de până acum. Iar în legătură cu întrebările puse despre promisiunile domnului Lukashenko, haideți să fim serioși. Oare guvernele noastre acționează numai cu bună credință și nu susțin interese private? Deci, uh, n-aș fi de acord cu cei care uh, spun că trebuie să fim foarte uh, critici față de promisiunile din Belarus. Deci, nu înțeleg de ce astăzi Uniunea Europeană insistă pe politica de închidere și sancțiuni și, repet, nu uh, sunt insensibil la problema drepturilor omului, uh, respect uh, activitatea unor ONG-uri care sunt și menționate în proiectul de aviz, atunci trebuie să insistăm pe deschidere și nu pe închiderea față de anumite țări. Mulțumesc. Statin. Mulțumesc, domnul Statin. Domnule Stefanoviči, vitejte na půdě Evropského. Mulțumim, domnule Stefanovici. Bun venit în Parlamentul European. Mă bucur foarte tare că sunteți alături de noi și vă mulțumesc. Mai ales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 tenemos osobní. În clipa de față, ne, din păcate s-a întrerupt interpretarea din cecă. Sí, ahora mismo sí. Puede continuar. Já můžu, budu pokračovat. Já jsem chtěl říci, že mám... Uh, uh Mulțumesc. Eu personal am uh, dobândit următoarea experiență. După ultima, ultimele alegeri din Belarus, am dorit împreună cu ministrul de externe din Cehia, Schwarzenberg, să ne deplasăm spre Belarus și nu am fost primiți. Iar ceea ce se întâmplă acum în campania electorală și lucrul acesta se regăsește și în rezoluția noastră, Faptul că au fost uh, puși în libertate niște deținuți politici nu este decât un truc politic. Uh, dar să ne gândim și uh, care vor fi până la urmă rezultatele concrete ale alegerilor pentru a decide dacă păstrăm, impunem sancțiuni sau nu, care vor fi relațiile dintre Belarus și Uniunea Europeană. Doresc să adresez o întrebare domnului Stepanovici. Cum arată uh, situația în clipa de față în rândul opoziției? Și uh, care este și relația opoziției cu mass media centrală din Belarus? S-a schimbat ceva sau nu? Uh, thank you very much for coming here to the European Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit în fața noastră, în Parlamentul European. Este o discuție foarte nimerită, cea pe care o purtăm astăzi. Eu uh, provin din Europa de Est, așa că am trecut și eu printr-o situație, sau părinții mei, cu atât mai mult printr-o situație de dictatură. Am o întrebare punctuală. Există o înfrățire între orașe, cu un oraș din Rusia. Ați fi de acord cu acest schimb între societățile civile ale uh, orașelor dintre cele două țări? Considerați că ar ajuta la îmbunătățirea situației? Și apoi, spuneați că există o teamă cum că ceea ce se întâmplă în Ucraina s-ar putea întâmpla și în Belarus. Există cumva o, un, uh, din câte știți, uh, relație între opoziția din Ucraina și cea din Belarus? Apoi, Care este sau care sunt țările care susțin cel mai mult mișcările și instituțiile dumneavoastră și care sunt așteptările dumneavoastră din partea Parlamentului European, apropo de, acele, uh, de acei mici pași pe care i-ați fi dorit uh, întreprinși în anul următor. Mulțumesc, domnul Tanoc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost în Belarus acum vreo 15 ani, la scurtă vreme după ce am fost ales în acest parlament și, din păcate, de atunci nu s-au schimbat prea multe lucruri. Discuția aceasta am purtat-o într-una. Există strategii ale Uniunii Europene de angajare, de dezangajare, una alta, însă până la urmă nimic n-a dat roade, lucrurile au rămas în mare măsură uh, la fel ca acum 15 ani și Belarusul a rămas uh, elevul slab al Europei. Aș vrea să știu cum progresează Uniunea Eurasiatică cu astfel de abordare dictatorială în aceste țări și în contextul anexării Crimeei și al invadării Donbasului de către Rusia. Câte vreme Ucraina nu a fost de acord să accepte generoasa ofertă a Rusiei de a se alătura Uniunii Eurasiatice. Când acum vreo 10-15 ani am fost eu în Belarus, se vorbea despre Uniunea Belarus-Rusia. Era acela proiectul oficial, însă nu s-a întâmplat mare lucru nu s-a ajuns la o uniune politică și monetară cu Rusia și înțeleg că Lukashenko nu vrea să primească ordine de la Putin. Putin considera că Belarusul urma să devină doar așa o provincie rusească, ceea ce iată că nu s-a întâmplat. Deci, întrebarea mea este cum avansează această Uniune Euroasiatică? Pentru că am senzația că ea este mai degrabă un fel de utopie inventată de regimurile acestea uh, autoritare. Și țări precum uh, Armenia, de exemplu, care se uh, implică din ce în ce mai mult în uh, um, parteneriatul estic, în acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, în negocieri cu Uniunea Europeană, care sunt riscurile pe care aceste țări le-ar putea avea. Mulțumesc! Domnul Nilsson. Mulțumesc, domnule președinte. Eu provin din Suedia și am făcut parte din delegația care s-a deplasat în Belarus. M-am întâlnit cu reprezentanții ai opoziției din Belarus și cu reprezentanții ai diferitelor partide politice care mi-au împărtășit frustrarea și nemulțumirea lor tocmai pentru că Uniunea Europeană se dovedește a fi mult prea prudentă și nu condamnă cu tărie încălcarea drepturilor omului. Cred că rezoluția Parlamentului European a fost foarte bună. Rezoluția înaintată plenarei a fost încă o dată foarte bună și cred că nu sunt singurul care are această părere, dar cred că nu trebuie să pierdem ocazia de a relua dialogul și trebuie să ne gândim și la ce se va întâmpla după alegeri. Ne trebuie un plan. Ne trebuie un plan de bătaie, al minter nu o să avem niciun fel de îmbunătățire în acest dialog. Ce se poate face concret? Ce se poate face pentru uh, reducerea presiunii din partea Rusiei asupra Belarusului? Domnul Iurec. Mulțumesc influențarea modificărilor, schimbărilor în Belarus uh, sunt rezonabile, dar uh, îndeplinind următoarea condiție. Ele trebuie să fie inițiate, să aibă loc, pentru că alegerile prezidențiale uh, sunt o situație deosebită, excepțională, toți observatorii sunt uh, de părere că Lukashenko este susținut de mare parte din uh, societatea din Belarus. De aceea cred că nu trebuie să ne concentrăm pe rezultatul alegerilor, ci pe procedură pe modul în care se derulează alegerile și să încercăm să găsim modalitățile de a încuraja societatea civilă să se pronunțe. Nu putem să ne uh, așteptăm ca acolo schimbările să se producă de la sine, să poată să se impună alte personalități prin intermediul mass media. Nu putem să ne uh, plasăm într-o asemenea uh, situație de așteptare. Știm prea bine cum se desfășoară lucrurile acolo, dar trebuie să urmărim uh, modul în care se derulează alegerile cu maximă atenție. În uh, Belarus există un fel de dictatură care nici măcar nu este purtată de un partid. Există structuri preluate din epoca sovietică, deci ca și efectul pe care l-ar produce propaganda sovietică în zilele noastre. Noi spunem că percepem în Europa diverse tendințe, dar ceea ce se întâmplă în Belarus, aceste structuri anchilozate sunt vizibile. Vom găsi peste tot statui ale uh, lui Marx, lui Engels sau lui Lenin. Lucrurile nu se vor putea schimba de la o zi la alta. Putem documenta situația, putem să o comentăm. Mulțumesc tuturor colegilor care în timpul vizitei au spus uh, reprezentantului Comisiei Electorale că noi ne așteptăm ca uh, alegerile să uh, poată să se bucure de uh, respect. Sigur, noi suntem liberi să ne exprimăm opinia. Mai este și o problemă legată de cultura noastră. Dacă trebuie să criticăm ceva, trebuie să ne gândim și la renașterea culturii. Există uh, deja școli uh, particulare uh, care funcționează în Belarus și acest lucru trebuie să-l apreciem. Deci să nu vorbim doar despre proceduri abstracte, ci și despre nevoia de liberare culturală a poporului. În ce privește minoritățile naționale și ele trebuie să se afle în atenția noastră, ar trebui să ținem seama de următoarele. Dacă se vor produce schimbări care vor fi doar de moment și nu de lungă durată, atunci trebuie să urmărim anumite aspecte care sunt importante din punctul nostru de vedere. Dacă apar aspecte pozitive, uh, trebuie să le menționăm, să le subliniem. Înainte de următoarele alegeri uh, parlamentare, uh, va fi foarte important ca opoziția să se poată pronunța și exprima liber. Această societate însă este încă înrădăcinată în vremurile sovietice, din păcate. Mulțumesc foarte mult și cu această ultimă intervenție dezbaterea a luat sfârșit. Voi da cuvântul invitațiilor noștri pentru câte 5 minute. Mai întâi îi dau cuvântul domnului Harashi. Mulțumesc foarte mult! Mai mulți oratori s-au referit la schimbare. Ba chiar la schimbări cât mai aprofundate care ar trebui încurajate. Dar problema tocmai asta este, sincer vă spun și fără ocolișuri, în Belarus nu există schimbare. Sunt cinci oameni care au fost eliberați, dar nu sunt oameni liberi, nu sunt cetățeni liberi. Și oricum cifra este minimă. După părerea mea, Parlamentul European, pe lângă această minunată rezoluție pe care a adoptat-o și în calitate de instituție europeană, ar trebui să solicite guvernului să le dea înapoi acestor oameni drepturile lor cetățenești, drepturile omului de care ar trebui să se bucure, ștergându-le dosarele penale nedrepte. Oricum, procedurile sunt încă în curs. Și fost, un fost uh, candidat prezidențial se află încă arestat la domiciliu și un alt fost candidat prezidențial a fost condamnat pentru același tip de infracțiune. Tocmai s-a întors în țară și a fost arestat, procedurile și în cazul său sunt în curs. Apoi, încă un lucru. Asistăm la episodul al cincilea dintr-o telenovelă fără sfârșit. De cinci ori am văzut aceeași poveste, aceeași dramă, cu același tip de alegeri organizate, cu același președinte. Oamenii sunt eliberați înainte de alegeri, după care se dovedește că de fapt nu se schimbă nimic. Așa că măcar ar trebui să aveți un pic de prudență, să așteptați uh, până după alegeri ca să constatați, uh, știu eu, ce schimbări în bine în țara respectivă. Apoi, în al treilea rând. S-a dat aici exemplul Cubei îmi aduc aminte și de România, care n-a participat la agresiunea din 1968 din cadrul uh, primă, primăverii de la Praga. Din acest motiv, puterile occidentale din vremea respectivă a copleșit regimul român din vremea aceea cu laude pentru cât de democratic a fost. Regim, guvernul românesc din vremea aceea și-a vândut, practic, pe bani frumoși cetățenii evrei și germani către țările respective. Și pentru asta s-a bucurat de laudele vestului european. Și iată că s-a dovedit ulterior că aceste regimuri au fost răsturnate în mod sângeros de populațiile din țările respective. Apoi, praputernicul șef al Comisiei Electorale Centrale din Belarus tocmai a făcut publice niște cifre statistice, niște date statistice. Jumătate dintre uh, candidații care au încercat să participe la alegeri au avut probleme în justiție. Iar în presă, în presa de stat, atunci când uh, s-a desfășurat uh, campania electorală, nu au existat dezbateri cu participare efectivă a președintelui, ci doar acesta a participat doar prin reprezentant, iar ceilalți candidați au participat în uh, perechi de câte doi, să spunem, în perechi, așa încât că s-a, pentru că s-a spus că dacă s-ar organiza o dezbatere cu toată lumea la aceeași masă, toată lumea l-ar ataca pe președinte, lucru care s-ar, ar fi inechitabil, nedrept. Deci, N-aș spune nici că prima dată când a, ales, când a fost ales președintele Lukashenko, alegerile au fost corete și democratice. Și încă de atunci a existat probleme din punctul de vedere al drepturilor omului. Așadar, dacă vreți cu adevărat să ne dați o mână de ajutor pentru a susține societatea civilă și oamenii care încearcă să facă față acestui sistem de intimidare și de dezavantajare a celor care susțin drepturile omului, eu cred că ar trebui să vă însoțiți solicitările cu măsuri concrete prin care să arătați că schimbările sunt necesare și că nu sunt suficiente câteva concesii față de unele persoane din țara noastră care oricum ar fi trebuit să fie de foarte mult timp libere. Mulțumesc uh, domnului Haraști și acum îi dau cuvântul domnului Ștefanovici. Mulțumesc. Voi încerca mai întâi să răspund întrebărilor ce mi-au fost adresate pe care am încercat să le, mi le notez. Prima întrebare se referea la libertatea religioasă. În Belarus există o lege privitoare la organizațiile religioase, o lege care prevede că există culte religioase tradiționale și respectiv netradiționale în Belarus că religia principală este reprezentată sau religiile principale sunt reprezentate de creștinismul ortodox, catolicism, uh, religia iudaică și religia musulmană. Celelalte sunt considerate culte netradiționale. Iar în ultima vreme, în ultimii ani, cei care au aderat uh, la aceste religii netradiționale au fost supuși persecuțiilor. Nu au fost persecuții majore, în uh, ultima vreme, dar au fost situații totuși când uh, unele persoane au fost arestate pentru că au participat la adunări neautorizate. A existat și un acord de cooperare cu o biserică neoprotestantă din partea unei ramuri a bisericii ortodoxe ruse care intră sub incidența Patriarhiei uh, de la Moscova. Cât privește promisiunile lui Lukashenko pentru popor, el promite pace și stabilitate și asta oamenii susțin, în special uh, văzând ce se întâmplă în Ucraina. În ultimele sale declarații, Lukashenko a vorbit despre valoarea independenței, arătând că Belarusul și-a construit singur independența, a devenit un stat independent și trebuie să continue pe această cale să se dezvolte și să crească. Și că, practic, lumea ar trebui să închine un pahar în cinsta acestor realizări ale lui Lukashenko de când a venit el la putere. Însă adevărul este că e o mare diferență între ce promita la început când a venit la, pro- la putere și ce se întâmplă acum. În 2010 promitea că fiecare cetățean al Belarusului va avea un salariu de 1000 de dolari pe lună. Nu mai face astfel de promisiuni în zilele noastre nici de cum. Așadar, în contextul situației din Ucraina, stabilitatea și pacea este foarte importantă și există oameni în Belarus care consideră că democrația riscă să conducă la instabilitate. Cât privește libertatea presei, pot să vă spun că aceasta nu este liberă. De asemenea, uh, internetul uh, poșta electronică nu sunt libere, sunt sub controlul statului, nu există o reală libertate de exprimare. Lukashenko nu se implică în aceste dezbateri. Pentru că nu are nevoie. Oricum, televiziunile prezintă în fiecare zi ce face Lukashenko, așa încât nici nu are nevoie să se implice în dezbateri preelectorale sau electorale. Referitor la acele orașe înfrățite, părerea mea este că nu putem decât să susținem o astfel de idee. Eu unul susțin uh, consolidarea contactelor dintre oameni Să sperăm însă că nu va fi vorba de o situație asemănătoare cu cea din Rusia sovietică de altă dată, când cei care puteau pleca în străinătate nu erau decât uh, șefii de partid. Nu. Ar fi important în cazul acesta ca cei care fac parte din programele acestea de schimb să fie oameni obișnuiți, tineri, studenți, copii, și le mulțumesc tuturor celor care lucrează în spațiul umanitar, uh, organizațiilor care ne-au ajutat întotdeauna. Au organizat programe pentru copii din Belarus, pentru um, ca aceștia să beneficieze de o hrană mai bună, mai hrănitoare, de vitamine. Eu consider că la început, în urma agresiunii ruse împotriva Ucrainei, s-au impus sancțiuni și cred că Rusia și-a pierdut uh, treptat interesul de a deveni un uh, donator economic, fiindcă se confruntă ea însăși cu probleme economice. atunci când uh, așa, numitele, așa numitul război economic a început, nu se mai găsea, de exemplu, lapte. Anumite produse nu au mai putut găsi un acces pe piața rusească. Un exemplu ar fi cel al fructelor de mare care nu au mai avut acces pe piața rusă. Dar Uniunea Euroasiatică, noi am considerat-o întotdeauna un proiect mai degrabă politic decât economic. Ideea fiind ca aceasta să permită un control mai strict al Rusiei asupra spațiului post-sovietic. și, într-adevăr, Rusia a luat anumite decizii legate de anumite um, baze aeriene în Belarus. Nu știm exact deocamdată care va fi reacția guvernului din Belarus la această inițiativă, pentru că, practic, președintele Lukashenko va fi pus în fața unei alegeri dificile. Și sunt de acord atunci când, practic, nu există o autentică politică publică, e foarte greu să vorbești de alegeri libere și echitabile într-o țară care să conducă la o reală schimbare de putere sau care să le permită oamenilor să aibă un cuvânt de spus în această schimbare. Cei care se ocupă de procedurile electorale și președintele comisiei electorale se spun mereu că nu contează rezultatul alegerilor, contează doar ca lumea să participe activ la alegeri. Lăsați că noi știm lucrul acesta. Și, încă o dată, președintele președintele uh, Comisiei Electorale Centrale ne spunea că alegerile pot să fie asemuite cu viața de zi cu zi, uh, practic. Uh, sfârșitul vieții de zi cu zi îl cunoaștem, la fel cunoaștem și rezultatul alegerilor. Domnul Haraști, apropo de rezoluția Parlamentului European de săptămâna trecută, iată ce spune ea. O îmbunătățire semnificativă a libertății de exprimare și a libertății presei respectarea drepturilor politice ale cetățenilor obișnuiți și ale activiștilor politici Deopotrivă, precum și respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, sunt cu toatele condiții fundamentale pentru asigurarea unor relații mai bune între Uniunea Europeană și Belarus. Ei, în baza acestui text eu pot să vă spun că mai, mai bună formulare decât aceasta nu se poate găsi. Mulțumesc că uh, pentru a încheia acest schimb de opinii voi da cuvântul pentru câteva minute domnului Vegan. The only comment I would like to make is that uh, while uh, Mr. Harashi said there are no Mulțumesc. Domnul Haraști spunea că nu există schimbări în Belarus, iar domnul Ștef, uh, Ștefanovici spunea că există unele schimbări, dar sunt insuficiente. Din punctul nostru de vedere, problema politică fundamentală este următoarea. Vrem să ne implicăm într-o relație mai strânsă cu această țară pentru ca schimbările să fie mai profunde și mai de durată sau dorim să continuăm să izolăm această țară? Aceasta este decizia politică cheie pe care trebuie să o luăm. Sunt de acord, însă cu observațiile făcute că această decizie trebuie însoțită de condiții clare. Nu putem să dăm un cec în alb Belarusului, fără discuție. Dar Eliberarea deținuților politici este totuși o schimbare importantă și nu trebuie minimizată. Am discutat cu membrii familiei unora dintre acești uh, deținuți politici de mai multe ori pe an din 2011 încoace și pot să vă spun că pentru acești membri ai familiilor lor schimbarea este uriașă. Nu trebuie să privim de sus această schimbare. Putem discuta și despre alte probleme, dar este important ca Uniunea Europeană să contureze ea realitatea, nu doar a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Belarus, ci și să contureze direcția socială și politică din această țară și vă asigur că urmărim cu foarte multă atenție ce se întâmplă cu alegerile prezidențiale, precum și cu respectarea drepturilor omului și ne străduim să găsim uh, măsurile necesare pentru a încuraja respectarea drepturilor omului în această țară. Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc și uh, invitațiilor noștri și peste câteva momente vom trece la următorul punct legat de Sri Lanka. Doreați să mai adăugați ceva? Și eu voiam să vă mulțumesc tuturor întrucât eliberarea acestor deținuți politici vi se datorează și dumneavoastră și e adevărat că acum familiile uh, lor uh, îi vor putea primi din nou în sânul lor, ceea ce este în sine o realizare excepțională. Vă mulțumesc! Please silent. Empezamos con el siguiente. Trecem mai departe. La următorul punct de pe ordinea de zi este vorba despre alegerile parlamentare din Sri Lanka. Alegerile au avut loc pe data de 17 august și în afară de misiunea observatorilor uh, care a fost condusă de domnul uh, Cristian Preda, Parlamentul European a trimis și o delegație de, formată din șase membri condusă de Ignazio Corao. Alegerile se pare că au fost bine organizate, au existat uh, diversi reprezentanți ai uh, partidelor uh, care au candidat și alegătorii au putut să opteze pentru unul din ei. Dar domnul Preda este cel mai potrivit să ne informeze în calitate de șef al delegației observatorilor. Mulțumesc foarte mult! După cum ați menționat deja, am condus uh, echipa de observatori ai Parlamentului European. Alegerile s-au derulat pe 17 august în Sri Lanka. Experții pe care i-am uh, condus au uh, fost un grup de 45 de persoane și am avut un coleg din Parlamentul European care a condus de asemenea o delegație formată din șase persoane, domnul Corao este și prezent în sală și de ceilalți au fost experți din toate statele membre ale Uniunii Europene, dar și din Norvegia și din Elveția. Deci a fost o echipă amplă care a reprezentat multe state europene. Alegerile s-au derulat după un moment important care a avut loc în ianuarie, când președintele Rajapaksa a fost învins de unul dintre colaboratorii săi, Sirisena, care a câștigat cea mai importantă funcție în stat și care a instalat un guvern provizoriu promițând să organizeze cât mai repede cu putință alegeri legislative. Nu s-a întâmplat în uh, câteva zile, din punct de vedere constituțional n-a fost posibil, dar uh, alegerile au avut loc în 17 august și s-au desfășurat foarte bine. La uh, nivelul uh, comisiei electorale au existat persoane competente a fost un comisar electoral care împreună cu echipa sa s-au dovedit a fi competenți pentru organizarea alegerilor. Am putut urmări modul în care alegerile au fost administrate în întreaga țară, într-o manieră imparțială. Um, uh, persoanele au uh, administrat din punct de vedere logistic desfășurarea alegerilor. În timpul campaniei electorale au existat, din nefericire, și incidente violente, dar uh, oricum ele au fost izolate, nu s-au răspândit și în ziua alegerilor propriu zisă nu am avut loc acte de violență, incidente majore și uh, electorii au putut, alegătorii au putut să se exprime foarte liber. Din acest punct de vedere, noi nu avem ce să reproșăm uh, uh, organizatorilor. Trebuie să spunem că aceste alegeri au avut un rezultat care, într-o oarecare măsură, era previzibil, Partidul care se numește United National Party a obținut uh, numărul cel mai mare de voturi, în timp ce United National Front, uh, Freedom Alliance, a, uh, s-a plasat pe locul 2. Având în vedere sistemul electoral din Sri Lanka, a fost o victorie clară pentru UNP, care a dat și uh, premierul. Deci a fost un fel de confirmare ă, a alegerii opțiunii președintelui Cirisena de a numi uh, ca șef de guvern un reprezentant al Partidului Național Unit. Și trebuie să spun de la bun început că acest rezultat uh, constituie o garanție de stabilitate în această țară, pentru că ține seama de contextul foarte particular uh, al uh, Sri Lankai, al uh, regulilor specifice care funcționează acolo, președintele statului este și președintele partidului care a constituit până la urmă uh, nucleul dur al uh, acestei uh, alianțe United National People Alliance. Deci acum sunt cele două cele mai mari partide din țară într-un fel de parteneriat prin faptul că un partid a uh, dat președintele și celălalt partid a dat premierul. Și acest lucru poate constitui o garanție de stabilitate pentru această țară care timp de foarte mulți ani uh, a fost confruntată cu o instabilitate, cu război civil. În ce privește uh, câteva detalii ale modului în care alegerile au fost organizate. Vreau să spun că au fost respectate în mare uh, standardele internaționale. O particularitate a fost că acolo nu este uh, reglementat modul în care trebuie să se desfășoare campania. Câteodată e vorba de sume exorbitante care se aruncă în această bătălie politică și am întâlnit candidați uh, care spuneau că au cheltuit cam 700 de mii de euro în campanie. Dar am întâlnit și candidați și uh, care au cheltuit 2 milioane de euro. Deci, acest lucru este absolut impresionant pentru o campanie uh, electorală, niște cheltuieli excesive, aș spune. Ceea ce este interesant, de asemenea, este că au existat restricții în ce privește afișajul public. A fost o reacție pentru că uh, au existat anterior uh, spații publice care au fost copleșite de afișe electorale și acum a fost nevoie de o abordare mai restrictivă. Dar populația a acceptat uh, acest climat mai auster pentru campania electorală, ceea ce a fost uh, surprinzător pentru observatori a fost că candidații uh, nu au putut și membrii familiei să fie în contact direct cu electorii. Deci, în anumite state membre în care există și practica aceasta de a bate din poartă în poartă pentru a uh, te întâlni cu alegătorii, acest lucru în Sri Lanka nu este un procedeu agreat. Am vorbit deja despre uh, aspectele financiare, despre cheltuielile exorbitante uh, pe care unii candidați le-au avut în timpul competiției electorale. Bineînțeles, am reținut și câteva aspecte importante, participarea femeilor, care a fost una foarte modestă. Nu au fost decât 13 femei care au candidat, care au fost alese. Uh, deci, uh, din, uh, foarte puține femei în care au putut de primi mandate de parlamentar. Sri Lanka în anii 50-60 fusese un model în ce privește promovarea femeii, iar acum din 225 de parlamentari doar 13 sunt femei. Am avut din acest punct de vedere și câteva uh, schimburi de vedere, dar în linii mari Alegerile au fost foarte bine organizate, fără incidente deosebite. Acest lucru este destul de rar, pentru că atunci când te deplasezi în, într-un loc, ai uneori probleme logistice, ai unele emoții, rezerve, temeri. Dar aici Totul s-a derulat foarte bine și am fost mulțumiți de faptul că am fost invitați de către autoritățile din Sri Lanka, deși inițial s-au opus ideii de a avea observatori europeni în perioada alegerilor. Dar iată că noi am fost invitați și pentru Uniunea Europeană faptul că alegerile s-au derulat foarte bine a fost o uh, chestiune foarte pozitivă. Într-o anumită perioadă a existat o ofensivă extraordinară a Chinei în uh, Sri Lanka, dar iată că acum a existat și această deschidere spre Uniunea Europeană, ceea ce este un fapt pozitiv și felicit autoritățile din această țară pentru activitatea pe care au desfășurat-o și pe 15 octombrie uh, voi prezenta raportul final și uh, vom avea și o serie de recomandări pe care le facem de obicei. Ele vom avea uh, și, conform metodologiei din Uniunea Europeană, întâlniri cu reprezentanții ONG-urilor, în cadrul cărora ne, le vom prezenta concluziile noastre, dar vor fi concluzii foarte pozitive. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Preda, pentru activitatea desfășurată și pentru uh, prezentarea și voi da acum cuvântul domnului Ignațiu Corau, pentru că, după cum spuneam, a condus și el o delegație formată din șase membri ai Parlamentului European. Aveți cuvântul. Doar câteva cuvinte vreau să adaug la spusele domnului Preda, pornind uh, de asemenea de la faptul că uh, observatorul șef a fost un membru al Parlamentului European, a demonstrat dorința noastră de o mai strânsă colaborare. Da, noi uh, noi când uh, colaborăm, colaborăm cu OSE. Deci, domnule Corao, vă rog, aveți cuvântul, vă rog. Am avut o foarte bună colaborare între observatorii pe termen lung și observatorii pe termen scurt și Uh, am colaborat foarte bine cu ambasadorul din Sri Lanka. Uh, sunt de aceeași părere cu spusele domnului Preda. Alegerile s-au derulat într-o atmosferă de calm, un mediu propice pentru campania electorală. Oamenii au uh, mers la vot și am constatat de asemenea că alegerile au fost foarte bine organizate conform standardelor internaționale. Cristian Preda a spus deja că au fost uh, puține candidate femei și mai puține au fost alese. Uh, poate și pentru că um, s-a acordat o prea mare putere Comisiei Electorale Eh, noi am menționat asta în declarația noastră eh, pe care o transmitem noului Parlament, care ar putea printr-o eh, amendare a legii electorale să stabilească membrii unei comisii electorale. Dar, repet, lucrurile s-au derulat pașnic, liniștit. Impresia a fost una pozitivă și în ce privește observatorii care au uh, fost acolo pe o perioadă mai scurtă. Domnul Van Orden, mulțumesc. Uh, eu vorbesc în calitate de membru al uh, grupului prietenilor și lang în Parlamentul European. Nu sunt surprins de faptul că alegerile s-au derulat în condiții bune, după o perioadă în care a existat și o perioadă cu atentate teroriste. Deci, uh, acum uh, conferințele Sri Lankai statutul GSP Plus și va trebui să acționăm rapid pentru a depăși uh, încă lucrurile nerezolvate. Au existat diferențe în uh, ce privește o poziția observatorilor între membrii diverselor grupuri, pentru că unii au uh, urmărit derularea în partea de nord, alții în alte regiuni. Deci mă întreb, au existat oare și diferențe de opinii în legătură cu această campanie? Mulțumesc. Domnul Țelăr pot să uh, răspund uh, parțial la această întrebare. Eu am lucrat în zona de nord, Jaffna și în insulele din regiune. Până în 2012 aceste teritorii erau controlate de către armată și acolo încă se mai văd urmările războiului civil, două treimi din clădiri sunt distruse, infrastructura nu este la fel de dezvoltată ca în restul teritoriului. În ce privește alegerile însă și în partea de nord, ele s-au desfășurat pașnic, chiar dacă au existat uh, temeri că s-ar putea ajunge la incidente violente, nu au avut loc. Participarea la vot a fost ceva mai redusă decât în restul țării și uh, a câș- au câștigat Uh, Alianța Tamilă, uh, ei au primit majoritatea mandatelor pentru că este o regiune în care minoritatea tamilă trăiește și pentru că există uh, mulți membri ai acestei minorități care nu au putut să se întoarcă în țară, ei nu au putut să participe la aceste voturi pentru că nu au putut vota decât cei care se aflau uh, în uh, interiorul țării în momentul alegerilor. Iar procesul de pacificare între diversele etnii uh, se află acum uh, pe lista priorităților actualului Parlament și actualului Guvern. Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Preda. Mulțumesc pentru toate aceste observații. Aș dori să uh, îi răspund pe scurt domnului Van Orden. În ce privește vizele de uh, opinie între echipele de observatori. Sigur, eh, observatorii eh, au fost distribuiți eh, în toate regiunile. Unii s-au aflat acolo timp de mai multe săptămâni, au putut urmări modul în care se derulează pregătirile în diversele districte. Dar nu au existat diferențe Uh, semnificative între concluzii. Aș cita doar o singură cifră în ce privește 97 uh, de uh, puncte de electorale au fost observate de circunscripții electorale și nu s-au constatat diferențe semnificative. Sigur că uh, au existat diferențe din punct de vedere al uh, problemelor lingvistice, dar incidentele majore în întreaga perioadă electorală s-au datorat faptului că cu trei zile înainte de alegeri, a fost uh, adoptată o reglementare din partea comisarului pentru alegeri care interzicea diplomaților să intre în secțiile de votare. Și așa cum se întâmplă în cadrul misiunilor uh, observatorilor electorali, ei uh, au posibilitatea să intre în uh, secțiile de votare. Deci, uh, problema a fost să se reglementeze uh, această chestiune care a dus la nedumerire sau la nemulțumire. Deci nu au fost uh, mari diferențe. Participarea la vot a fost ceva mai redusă în nordul țării, dar toată lumea știa că acolo uh, există un partid dominant uh, de la TNA, Alianța Națională Tamilă. În nordul Sri Lankai după uh, lansarea misiunii observatorilor electorali um, am avut uh, posibilitatea să ne informăm pentru că a existat și o acoperire mediatică importantă. Deci, uh, marea dezbatere era dacă mai există un uh, loc uh, în uh, politica din Sri Lanka pentru președintele Rajapaksa. Pentru că uh, el acum colaborează foarte bine cu premierul. Deci, acum ne așteptăm la un climat stabil în anii următori și asta poate fi o bună condiție pentru cooperarea dintre Uniunea Europeană și această țară. Au cerut să mai intervină două persoane, dar poate o singură completare sistemul electoral din Sri Lanka, Um, prevede ca uh, numărarea voturilor să nu se facă în secțiile de votare, deci uh, toate voturile au fost duse într-un birou central unde au fost numărate voturile. Deci uh, toți cei care au colaborat la buna desfășurare a alegerilor au trebuit după aceea în timpul nopții să participe la numărarea voturilor și apreciez foarte mult acest lucru au fost și foarte multe forțe de securitate mobilizate, dar în nordul țării aproape numai uh, poliție, care uh, ei vorbesc uh, singaleza și nu limba populației tamil care uh, trăiește acolo. O scurtă observație și din partea domnului Ivan Orden. Da, tamilii sunt uh, majoritari în uh, nord și nu ar fi existat vreun motiv ca tamilii care trăiesc în afara țării să nu fi avut dreptul să participe întorcându-se în țară să voteze. Deci eu cred că acum chiar Sri Lanka trebuie să fie privită ca o țară de origine sigură. Mulțumesc tuturor colegilor pentru înțelegere că au avut intervenții scurte și încheiem aici dezbaterea pe acest punct de pe ordinea de zi și trecem la situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către Uniunea Europeană. Și uh, aici vom avea un schimb de vederi și de examinare a unui raport pentru aviz. Este, au fost uh, înaintate o 169 de amendamente pentru avizul domnului Papadakis, dar Comisia Libe a decis ca uh, votul să fie amânat. Asta înseamnă că și uh, votul în comisia noastră va fi amânat, deci mai avem timp să uh, purtăm negocieri pe marginea uh, amendamentelor. Marțea trecută am avut o ședință comună cu Comisia Libe și cu reprezentanții ai parlamentelor din Iordania, Libia, Marocul, Tunisia și Turcia, în prezența alte reprezentante, doamna eh, Mogherini. Eh, au fost prezenți și comisarii de resort. Am fost invitați să aducem o contribuție în legătură cu mijloacele financiare pe care Uh, comisia le consideră a fi necesare și săptămâna trecută noi am sprijinit propunerea Comisiei 120.000 de solicitanți de azil uh, care au venit dinspre Ungaria, Grecia și Italia ar trebui să fie redistribuiți. Parlamentul susține uh, inclusiv un sistem de cote obligatorii Mâine șefii de stat și de guvern vor discuta din nou despre criza uh, migranților și uh, uh, domnul Tusk a convocat șefii de stat și de guvern pentru o ședință extraordinară. Mulțumesc. migrația, refugiații, situația din Mediterana și din uh, Balcanii de Vest au devenit o prioritate arzătoare pentru Uniunea Europeană. Avem o răspundere istorică, așa cum spunea președintele Comisiei, domnul Juncker, atunci când s-a adresat Parlamentului la Strasburg. La momentul în care s-a redactat acest aviz, uh, adică în iulie, situația era alta lucrurile s-au schimbat mult, pentru că între timp mulți oameni, din păcate, au murit traversând Mediterana. Și printre ei se numărau, așa cum știm, din păcate, mulți copii. În septembrie am avut o reuniune a ministrilor pentru afaceri interne și s-au luat decizii, cum ar fi cea guvernului maghiar, care a deplasat, a desfășurat uh, soldați la graniță și a permis personalului militar să folosească gloanțe de cauciuc și uh, gaze lacrimogene și alte arme de acest tip. Am văzut, practic, s-a suspendat Convenția de la Dublin la nivelul anumitor țări. Am văzut ce s-a întâmplat și la granița austriacă cu repercursiune asupra spațiului Schengen. Cei 120.000 care ar trebui transferați din Italia și Grecia vor face obiectul unor discuții sub președinția domnului Tusk într-un consiliu informal în spera, organizat în speranța că se va ajunge la o abordare comună în ceea ce privește migrația și pentru crearea unei politici credibile a Uniunii Europene. Înțeleg că poate acesta este motivul pentru care Comisia Libe uh, nu s-a grăbit să voteze raportul. Bineînțeles că doresc să țină seama de ultimele evoluții, de ce se va întâmpla la acest summit și apoi de ce se va întâmpla și se va pregăti pentru summitul de la Valeta din noiembrie. Și am încercat, după cum veți vedea, să mă concentrez uh, în documentul meu pe migranți și pe criza refugiaților. Există două aspecte esențiale. O reacție eh, semnificativă la criza refugiaților din Mediterana, care va trebui să implice atacarea cauzelor, adică sărăcie, instabilitate, terorism, războaie, persecutare, încălcarea drepturilor omului și dezastrele naturale. Și în al doilea rând, ajutorul pentru dezvoltare pentru țările de origine, și implicarea Uniunii Europene în eforturile internaționale de reducere, de combatere a sărăciei și de îmbunătățire a standardului de viață și uh, pentru respectarea libertăților și pentru crearea unei stabilități la nivel regional. Toate acestea sunt elemente esențiale dacă dorim să eliminăm cauzele de bază ale migrației. Trebuie să se pună accentul pe un rol mai mare al Uniunii Europene în rezolvarea conflictelor, mai ales din Siria și Irak. Aș dori să mulțumesc colegilor care au uh, înaintat cele 169 de amendamente și trebuie spus că au sosit astăzi și traducerile. La o primă privire, mi se pare că amendamentele sunt în spiritul uh, și în armonie cu conține, conținutul și au tendința să le îmbunătățească. În legătură cu operațiunea UNAFOR Med uh, împotriva traficanților, există și persoane care ne critică, atrag atenția asupra problemelor operative și ne spun că e nevoie de o acțiune mai concertată în ceea ce privește persoanele și rețelele de traficanți și de persoane care introduc migranți ilegali. Aici trebuie să recunoaștem că un afor intră în faza a doua și e clar că e o urmașă a mare nostru și Poseidon, așa cum se arată și în amendamente. Deci, cred că prin aceste amendamente um, că vom putea studia amendamentele și o să vedem ce putem accepta. Mulțumesc, domnul Plencovici. Mulțumesc, domnule președinte. În numele raportorului din umbră, domnul Chefaloianis, care nu a putut participa astăzi la reuniune, aș dori să spun câteva cuvinte. Așadar, în numele său, dar apoi și în numele meu, în legătură cu creșterea acestei crize a refugiaților, Mulțumesc mai întâi domnului Papadakis pentru pregătirea uh, unui raport cuprinzător despre situația din Mediterana și uh, nevoia unei uh, abordări coordonate în problema migrației. Colegii din Comisia Libe uh, au și ei o activitate în acest domeniu și e clar că ne confruntăm cu un fenomen fără precedent uh, care afectează, în primul rând, țările din Mediterana, dar, iată, acum și uh, țările central și este europene. E clar că avem nevoie de o abordare europeană bazată pe solidaritate și simț de răspundere și, de aceea, din perspectiva AFET, cred că trebuie să asigurăm coerență între politici instrumentele de politică externă și cele de politică internă. E un lucru esențial pentru că am văzut uh, că în proiectul de aviz al Comisiei Bugetare, care vine și cu eh, perspectiva bugetară pentru fiecare element al acestei crize, și ar trebui să încercăm să facem și o distinție clară între cei care sunt într-adevăr solicitanți de azil legitim și în imigranții ilegali, pentru că aici intervine conceptul de eh, țară de origine sigură sau nesigură. Totuși, soluția stă în rezolvarea cauzelor profunde ale migrației și aici intervine discuția despre statele care se prăbușesc în Orientul Mijlociu, în special Siria, și cu politica noastră de vecinătate revizuită ar trebui să putem să jucăm un rol important în formularea noii politici de strategie externă care urmează să fi elaborată în următoarele 12 luni. De asemenea, acordurile cu țări terțe ar trebui să încurajeze controlul și să uh, ajute la gestionarea fluxurilor migratorii. Aceasta ar trebui să fie o chestiune importantă, mai ales în discuțiile cu țările de unde vin refugiezi și ar trebui ca ajutorul umanitar să fie mai bine țintit uh, pentru a ușura situația în zonele de frontieră sau acolo unde sunt războaie. Și, de asemenea, un alt element important e cum să uh, um, reacționăm la activitățile ISIS în Irak și Siria, care generează acest flux și care uh, nu fac decât să alimenteze fenomenul de că noi nu vom avea o reacție corectă. Dacă nu facem decât să le întărim argumentele. S-a lansat și consolidat uh, operațiunea Euronav Med împotriva traficanților, pentru că aceștia sunt cei care profită de pe urma acestei acestei tragedii și noi trebuie să întărim uh, și să continuăm operațiunile din Mediterana. O mică observație și din partea mea, ca reprezentant al unei țări care în ultimele șase zile a primit peste 35.000 de refugiați, atunci când uh, frontiera dintre uh, Ungaria și Serbia a fost închisă, și noi am văzut o redirecționare a fluxului imediat și guvernul a hotărât să acorde ajutor umanitar și să permită practic refugiaților să meargă către Europa Occidentală. Poate vi se pare ciudat, dar ca să înțelegeți, din mai mult de 30.000 de oameni, numai o persoană a solicitat azil în Croația. Una. Trebuie cântărit și acest lucru la nivel european și reuniunea ministerială de astăzi și summitul de mâine ar trebui să ne ajute să vedem cum putem reacționa împreună. Pentru că nu e vorba doar de Schengen, de protocolul Dublin, ci de întregul sistem operațional și juridic al Uniunii Europene care e pus la încercare. Din ce văd în presă, ne confruntăm și cu o mare criză de comunicare și uh, cred că oricum uh, nu prea ne ridicăm la înălțimea așteptărilor ca organizație. Și mi-am și a spus de uh, colegul Șoplin zilele trecute, refugiații comunică foarte bine, știu foarte bine pe unde pot să mai meargă sau nu și practic e ca un sistem de vase comunicante cu o dinamică foarte clară și care e foarte bine direcționat. Mulțumesc, domnul Tanec. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, țara mea, cu înțelepciune, privind acum înapoi, uh, n-a optat pentru a participa la acest sistem. Acum uh, vă confruntați și cu o criză a refugiaților și una politică și David Cameron, ca prim-ministru, a fost foarte înțelept când a spus că o să acceptăm numai uh, un număr limitat de persoane care au fost um, verificate și care sunt clar foarte vulnerabile și chiar au nevoie de statutul de refugiat. După părerea grupului nostru, alineatul 4 e complet inacceptabil în formularea sa actuală, care arată că Uniunea Europeană ar trebui să stabilească un program obligatoriu de transfer uh, și de relocare uh, cu cote obligatorii anuale și așa mai departe. Multe dintre delegațiile din delegația noastră, membrii delegației noastre din grupul ECR consideră că se încalcă suveranitatea națională atunci când ni se spune uh, câți cetățeni din afara Uniunii trebuie să preluăm. E ciudat că după patru ani de război civil în Siria, vedem acum acest exod Mulți vin, de fapt, din tabere sigure, din Turcia, Iordan, Iordania și Liban. Uh, dintr-o dată, mulți, așa de mulți au hotărât că n-au niciun viitor și că trebuie să vină această Europa mai bogată. Uh, trebuie să ne întrebăm de ce programele ONU par să um, nu mai aibă rezerve de alimente, de apă uh, pe durata verii sunt întrebări care trebuie puse, pentru că știu că țara mea a dat 800 de milioane de uh, lire în uh, ajutor bilateral direct și sumele europene sunt mult mai mari, deci trebuie întrebat de ce vin uh, solicitanți de azil prin acest flux migratoriu din Albania și din țările din Balcani. E absolut absurd, sincer. Răspunsul uh, trebuie să fie că unele țări trebuie să fie uh, clasate ca sigure și deci să nu mai uh, îndreptățească la azil. Și acum prioritatea este să găsim o soluție pașnică în Siria, um, um, tolerându-l pe Assad dacă e nevoie pentru a înfrânge ISIS și uh, optând pentru alianțe care să ne ajute. Știu că nu e o soluție plăcută faptul că Assad va scăpa nepedepsit, dar trebuie să ne întrebăm de ce anumite țări uh, din uh, Arabia, cum e Arabia Saudită, nu au primit niciun singur refugiat din uh, um, Siria, chiar dacă sunt tot arabi suniți. Deci, până la urmă, nu e vorba doar de Uniunea Europeană care trebuie să se descurce singură. Deci, grupul meu va vota împotriva acestei și mai ales alineatului 4. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, κύριε συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδάκη. Δόμνα Σάκαροφα. Mulțumesc, mulțumesc în primul rând raportorului, domnul Papadakis, care a redactat avizul. Am uh, cooperat foarte bine și ca um, raportor din umbră pentru GUE, cred că am încercat să îmbunătățim textul. Abordarea Uniunii Europene a fost greșită și măcar acum se recunoaște că a fost un eșec. Chiar dacă prețul plătit a fost foarte greu cu persoane care au murit. Acum se pare că Uniunea Europeană încearcă să devină o fortăreață care, care să-i lase pe acești oameni uh, la mila războiului și a instabilității. E clar că trebuie să găsim o soluție pentru dezastrul umanitar cu care ne confruntăm. Vedem acum uh, că multe state membre uh, se radicalizează în pozițiile lor și deci ne trebuie o abordare pentru migrație uh, holistică care să respecte și dreptul internațional și uh, regulile privind azilul și, de asemenea, și valorile fundamentale. Trebuie, deci, ca măcar să recunoaștem răspunderea noastră istorică, care până la urmă e o cauză a, a acestui flux de refugiați țările Uniunii Europene au jucat un rol în destabilizarea regiunii, așa că acum avem nevoie de o abordare completă și cred că trebuie să găsim canalele juridice care să permită preluarea migranților și a refugiaților, precum și misiunile de căutare și salvare, astfel încât să nu mai vedem alți refugiați care mor necați încercând să traverseze Mediterana. Trebuie să avem o abordare bazată pe solidaritate și cu refugiații și între membrii Uniunii și trebuie să recunoaștem care sunt cauzele acestui uh, flux migratoriu, sărăcia, instabilitatea și încălcarea sistematică a drepturilor omului. Mulțumesc! Domnul Smith. Foarte pe scurt, domnule președinte, felicit și eu pe raportor. Cred că nimeni nu pretinde că are soluțiile, dar dacă ajungem la o abordare cât de cât coerentă, cu siguranță și asta e o soluție. Sunt de acord cu antevorbitorul în sensul că trebuie într-adevăr să ținem seama de impactul politicilor externe ale Uniunii asupra restului lumii. Cred că trebuie să accelerăm munca pe acest subiect și trebuie de, de asemenea să vedem de ce fug oamenii aceștia de o situație defavorabilă și deci să căutăm să uh, contribuim la revenirea la pace, cel puțin în Siria, care e deosebit de importantă. Am vrea un accent pus mai clar pe diferența dintre refugiați și migranți. Refugiații fug de război, migranții sunt în altă categorie și sunt de acord cu domnul Tanec, uh, Tanak, uh, în sensul că nu poți să fugi de un loc unde nu ești în nesiguranță. Deci trebuie căutată o soluție europeană și dacă vom acționa împreună va fi mult mai bine decât să avem abordări individualiste, egoiste. Și spun asta în calitate de eurodeputat uh, din Regatul Unit de fapt vin din Scoția și noi considerăm că trebuie să găsim o soluție europeană. Nu mi se pare că trebuie să ne descurcăm singuri și de ce nevoie de solidaritate. Și sunt de acord, alineatul 4 e un pic cam tare, dar asta nu înseamnă că statele membre nu pot să se pună de acord cu cotele și odată agreate acestea ar trebui să fie uh, obligatorii ca să fie corect. Deci nu suntem de acord cu amendamentele UKIP și uh, amendamentele noastre își propun doar să consolideze uh, raportul și sper că vom colabora uh, pe acest subiect care ne va da de furcă tuturor, cred, pe durata întregului mandat și după aceea e vorba de mai mult decât uh, decât de refugiați și migranți. E vorba de proiectul european care este acum supus la niște presiuni mai mari decât niciodată. Mulțumesc. Hvala lepa, <clears throat> gospod predsednik. Kolegu Papadakisu sem hvaležen. Domnul Petarle, mulțumesc domnule președinte și mulțumesc foarte mult domnului Papadakis pentru raportul foarte bun. Situația refugiaților însă evoluează mai rapid decât uh, proiectul nostru de rezoluție. Prin urmare, realitatea evenimentelor ne impune să modificăm uh, rezoluția noastră în fiecare zi. E adevărat însă că acum știm mai multe atât despre migranți cât și despre noi înșine, despre propriile noastre reacții. Știm acum că acest flux migratoriu nu este un grup omogen de sirieni. Este vorba de oameni, foarte mulți dintre ei, pur și simplu foarte săraci. Atunci când am înregistrat în Slovenia, am constatat că erau doar o treime dintre ei de origine siriană. Pe urmă, nici reacția la nivel european nu este uniformă. Eu, mai degrabă decât să insist asupra unei abordări holiste, aș insista asupra unei acțiuni la oaltă, Alminter, oamenii ăștia se vor duce de la o frontieră la alta, dintr-un stat în altul și tocmai de aceea cred eu că elementul fundamental îl constituie acțiunea împreună a statelor membre. Așa încât să avem un comportament care să nu ne subineze propria credibilitate. Am parcurs toate amendamentele și mi s-a părut curios faptul că ele nu se concentrează pe problema securității. Numai două sunt cele care tratează problema securității. Mulțumesc. Dziękuję bardzo. Tak się składa, że dzisiaj mieliśmy bardzo ważne i przygotowane do... Mulțumesc. Domnul Jurek. Am avut o întâlnire astăzi în Comisia SEDE care a acționat în pregătirea unei decizii și a fost invitat un general care a relatat despre diversele misiuni pe care Uniunea Europeană le-a desfășurat de asemenea, am primit informații în legătură cu uh, operațiunile militare EUNAV for MIT. Pentru că uh, este important să fim bine informați. Iar uh, în urma a ceea ce am aflat, cred că deciziile luate din, eh, la finele lunii aprilie la conferința ministerială nu sunt foarte realiste. Dacă dorim să exercităm o influență asupra politicii din statele membre, ar trebui ca eh, ceea ce s-a decis în aprilie să ducă la cea de-a treia fază pentru EUNAV for Me. Trebuie să combatem infrastructura de care se servesc traficanții de persoane. Doar prin asemenea acțiuni putem să uh, stopăm fluxurile migraționiste. Trebuie ca prin uh, uh, rezoluție să ajungem la rezultatele scontate. Mulțumesc, domnul Galler. Yes, uh, thank, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Cred că în cadrul Comisiei și în Parlament se conturează o majoritate amplă care consideră că este nevoie de o abordare comună la nivelul Uniunii Europene. Sunt și unii care spun că nu sunt de acord dar uh, am să le răspund că refugiaților nu le pasă că dumneavoastră nu sunt de acord. Dacă vor să meargă în Marea Britanie, lor nu le pasă că Marea Britanie nu face parte din spațiul Schengen. Vor să ajungă acolo și acolo se duc. Deci, de aceea consider că această abordare comună nu trebuie adoptată numai de către statele membre ale spațiului Schengen. Aș insista asupra mm, importanței aplicării acordurilor existente cu țările terțe. Mă refer în special la acordurile de, acordul de readmisie pe care l-am încheiat cu Turcia, care obligă această țară să își uh, ia înapoi proprii cetățeni, precum și cetățeni din alte țări care au venit în Europa, în Uniunea Europeană, de pe teritoriul Turciei. Este foarte important să nu permitem încălcarea textului și spiritului tratatelor noastre, iar eu uh, sunt gata să susțin uh, țări precum Turcia să uh, îi susțină și să îi protejeze pe refugiați pe teritoriul lor, pentru că acolo aceștia sunt în siguranță. Prin urmare, aș dori să se facă o trimitere concretă la această țară, la Turcia, și la obligațiile sale, precum și la voința noastră clară de a susține această țară în toate mijloacele, prin toate mijloacele pentru a veni în ajutorul refugiaților. Raportor are cuvântul. Eu ακούσει με προσοχή τις απόψεις Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu multă atenție observațiile pe care le-au făcut colegii și săptămâna viitoare avem și o reuniune programată cu raportorii din umbră. Aștept cu mult interes și acel schimb de vederi și voi prelua ideile expuse. Mulțumesc foarte mult. Dacă veți avea săptămâna viitoare o întâlnire cu raportorii din umbră, ar trebui să ne gândim dacă nu vom putea prin uh, amendamentele de compromis, să ținem seamă și de ceea ce se va decide săptămâna asta la Consiliul de Ministri și la întâlnirea la vârf a șefilor de stat și de guvern, pentru că poate în felul acesta vom putea să ajustăm puțin raportul pentru că evenimentele sunt în curs de desfășurare. Vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea desfășurată. Aș dori să uh, vă mai spun și aceasta este opinia mea personală că uh, în această chestiune există o responsabilitate generală europeană. De la modul în care uh, adres, administrăm solicitările de azil începând. Aici nimeni nu are dreptul să își uh, aleagă doar o bucățică, să spun aceasta este cea mai importantă și de ea mă ocup. Am primit astăzi niște cifre în ce măsură în anul în curs statele membre au uh, efectuat plățile pentru World Food Program. Există state membre care și-au re- redus cu 100% contribuțiile pentru taberele de refugiați. O țară a redus cu 75%. Dar nu există niciun stat membru care să fi comportat conform necesităților. Deci să ne gândim că acum două, trei luni a pornit acest val Uh, de uh, migranți. Odată, pentru că nu mai aveau destul uh, de, nu găseau destulă mâncare în taberele de refugiați și după aceea și o atitudine a Turciei de a-i mâna pe oameni înspre taberele de refugiați din Europa. Deci, Uh, ar trebui să ne corectăm uh, greșelile comise legate de finanțarea destinată taberelor de refugiați uh, în regiunile în care au existat aceste tabere, pe de altă parte și înregistrarea refugiaților la granițele Uniunii Europene trebuie să se desfășoare corect. Este valabil uh, ceea ce spun atât pentru Germania ca și pentru Polonia. se noi, prin comportamentul nostru, Credem că putem să îi lăsăm pe greci să se spele pe cap cu prevederile de la Dublin și uh, să lăsăm cetățenii de pe insula Kos să rezolve lucrurile. Deci, Ă, înregistrarea trebuie să se deruleze inclusiv cu personal din statele noastre, statele membre, la uh, granița uh, externă a Uniunii Europene, pentru că nici Ungaria singură nu va face față. Trebuie ca și în Serbia să existe disponibilitate pentru a înregistra pe acești oameni și după aceea, dacă oamenii sunt înregistrați și au dreptul conform Convenției de la Geneva să fie um, considerați refugiați, să primească statutul de refugiați, uh, este altceva decât solicitarea de azil. Uh, asta nu este un statut care le permite o ședere permanentă, ci vor uh, trebui să se întoarcă acasă la momentul potrivit. Iar noi trebuie uh, povara financiară și efortul uh, de registrare să îl partajăm, să se implice inclusiv Regatul Unit al Marii Britanii, pentru că avem responsabilități comune. Uh, toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să facă față acestui fenomen din ultimele luni. Deci eu nu pot decât să rog pe raportorul nostru să aibă în vedere acest concept uh, integral. Să avem în vedere cauzele, dar să putem acționa și conform uh, regulilor. Deci nu trebuie să uh, ne pierdem noi în eforturi de a stabili detalii legate de stabilirea cotelor, dar trebuie să avem în vedere o serie întreagă de măsuri care trebuie să fie în, aplicate și cauzele, sigur, uh, sunt multe. Este vorba despre greșelile făcute în războiul din Irak. Țara mea nu a participat la războiul din Irak. A fost uh, o manieră greșită greșită în care s-a uh, operat și granițele au fost de asemenea uh, stabilite artificial după perioada decolonizării. Au fost uh, minorități care au fost transformate în enclave și acest lucru s-a întâmplat și în Irak. Există multe, multe elemente care se întrepătrund și care obligă și Europa să acționeze responsabil, uh, să tragă niște concluzii uh, din istoria ultimilor ani. Vă mulțumesc! Colegul Sarăzvolski dorește să intervină. Mr. Sarasvolski. Sie um... Domnul Sarasvolski, ați dorit să interveniți. Close the subject. Uh, <clears throat> when, when I entered the... Atunci când solicitați dumneavoastră cuvântul, nu se poate să nu vi-l dau. Sunteți prea amabil. Crezusem că ați închis subiectul, de fapt. dacă, atunci când am intrat în sală, dacă n-aș fi cunoscut, uh, nu v-aș fi cunoscut, aș fi crezut că suntem nu la AFE, ci la LIBE. Acum, noi, uh, în calitate de reprezentanți ai Parlamentului European, ne-am achitat de sarcina noastră, dar nu am rezolvat problema. Abordarea aceasta holistică, eu cred că n-ar trebui să cuprindă numai dimensiunea internă, ci și dimensiunea externă. Avizul acesta repetă practic trei cauze fundamentale, apoi le, menține, le menționează una câte una, sărăcia, instabilitatea și așa mai departe. Vorbim de circa 59 de milioane de refugiați, nici într-un caz doar de fluxul de refugiați din Siria. Sunt 4 milioane de refugiați în taberele de refugiați. Și de când există aceste tabere, Uniunea Europeană n-a făcut mai nimic. le a trimis la tot la fel de multă asistență cât a trimis și în Ucraina, de exemplu. Nu cunosc exemplu, nu, nu cunosc uh, foarte bine cifrele, dar e foarte puțin. Și acum, în sfârșit, ne-am trezit la realitate. Și acum uh, vrem să, vrem să strângem 4 miliarde, dar deja e târziu. Prin urmare, menționarea aceasta a cauzelor profunde din punctul de vedere al afacerilor externe este insuficientă și incompletă, nu prezintă diagnosticul corect al situației. Cauza de bază este războiul. Și mai este o cauză fundamentală, inacțiunea Uniunii Europene de atâția ani, ezitările lui Obama, vidul de securitate care s-a creat acolo, așa încât acum Siria a devenit uh, sub Bashar al-Assad un adevărat protectorat rusesc, așa numitul Novo ceea ce practic uh, face să fie imposibil de pus în practică soluții de securitate nici uh, europene, fie europene, fie americane. Și dacă se vorbește de instabilitate, termenul nu e deloc folosit întâmplător. Rusia își desfășoară trupe pentru apărarea lui Assad, care este, încă o dată, una dintre cauzele profunde practic, vrea să-l folosească ca pe o carte din mânecă pentru reacția Uniunii Europene la ceea ce face Rusia în Ucraina. Asta este situația de pe teren. În termeni uh, strategici și geopolitici, uh, avizul acesta al comisiei noastre nu tratează lucrurile corect, ci reia doar cuvinte goale, rostite, de multe ori, în comisia noastră și în alte foruri. De fapt, situația se bazează pe o instabilitate din sudul și estul acestei regiuni, unde s-a creat un fel de inel de foc, un fel de cerc de foc. Nu s-au folosit instrumentele uh, Uniunii Europene, nici în materie de vecinătate, nici în materie de politică de apărare și securitate comună. Deci, încă o dată, eu aș fi vrut ca acest aviz să fie cu adevărat un aviz al Comisiei AFED și nu un simplu aviz al unei comisii, cum este Comisia Libe. Sper că raportorul a reținut, dar eu cred că este o chestiune unitară de sus până jos și uh, Uh, povara uh, pe care anumite state o suportă afectează uh, aceste țări în ce privește eforturile de integrare și vor trebui să facă economie în altă parte. Solidaritatea este o șosea pe care poți circula în ambele sensuri. Deci toți trebuie să purtăm această discuție și la noi acasă și nu este populară în nici unul din, din statele membre. Deci va trebui să uh, sprijinim totuși împreună acest proiect. Aș vrea să găsim un punct de vedere unitar, uh, vom uh, încerca să contribuim în acest sens, să vedem cum putem combate cauzele, dar și eu sunt de părere că în ce privește uh, uh, conflictele din Irak uh, și din Libia um, pot să fie într-un fel controlate. Și domnul uh, Galler uh, a menționat că e foarte greu de înțeles uh, de ce Turcia adoptă poziția pe care am văzut-o în ultimele zile. Va trebui ca Uniunea Europeană să încerce la nivelul Națiunilor Unite în zilele următoare să determine o rezolvare și să încercăm, așa cum uh, am abordat și problema Iranului, să găsim rezolvare, pentru că uh, va trebui să facem o diferențiere tematică și în ce privește poziția uh, statelor care um, au statut de membri permanenți în Consiliul de Securitate. Pentru noi este clar, de pildă, că în uh, problema Ucrainei um, abordarea față de ruși este una foarte dură, în timp ce atunci când uh, uh, e vorba despre alte regiuni din lume, îi tratez pe ruși cu mănuși, pentru că acolo trebuie să colaborez cu ei. Eu cred că și rușii între timp și-au dat seama că sunt tratați diferențiat și uh, uh, mă întreb ce se va întâmpla uh, în republicile din Caucaz, pentru că uh, și uh, ele se tem foarte mult de Rusia. Deci nu trebuie să ne relaxăm poziția noastră față de Rusia în problema Ucrainei, pentru că ne interesează colaborarea cu rușii în alte regiuni. Dacă nu renunțăm la uh, asemenea politici diferențiate în funcție de interese, cred că nu vom putea să schimbăm nimic, nici în ce privește poziția Rusiei din Siria. Pentru că uh, este adevărat că ă, poate ă, pe vremea când ISIS încă nu prinsese rădăcini atât de solide în Siria, ar fi existat o posibilitate ca prin oponenții lui Assad ă, să fie răsturnat de la guvernare Assad. Dar nu s-a întâmplat acest lucru, s-a greșit, lecții de istorie putem să dăm cu altă ocazie, Acum trebuie să încercăm să încet, să stopăm un război care costă atâtea vieți omenești și care este inclusiv pentru noi o povară din ce în ce mai grea. Deci mulțumesc, succes la întâlnirea cu raportorii din umbre pentru ca acest raport să poată la un moment dat să corespundă uh, intereselor noastre și cred că înainte de 15 octombrie uh, ar trebui să um, discutăm amendamentele, pentru că 15 octombrie este termenul limită al analizei amendamentelor în Comisia Libe. Noi nu mai avem uh, mult timp la dispoziție. Poate că ar trebui să ne mai întâlnim o dată la Strasburg. Trebuie să uh, stabilim o foaie de parcurs ...13 octombrie ar putea fi să programăm votul. Bun. So, Mr. Berger is not here yet. Domnul Berger încă n-a sosit, încă nu și-a terminat uh, reuniunea privind uh, Palestina. Uh, ist es abzusehen, wann er kommt? Trebuie văzut când o să vină. Puteți să-mi spuneți unde e? What is the time when he had to be here? Uh, no, no. We a little bit faster than we thought. Nu, în realitate nu este vina dumnealui. Am parcurs noi mai repede prima parte a programului. Let's wait a second. I think he will be here any, any second so that we can start the meeting. Propun să mai așteptăm câteva clipe până sosește. He will explain it to us. Între timp, aș vrea să vă spun că în dezbaterea pe marginea bugetului, domnul Deprei nu este dispus să reintroducă toate liniile bugetare, așa cum se întâmplă de obicei în uh, cadrul politicii externe și de securitate comune. De aceea, îndemnul meu este să discutați cu cei responsabili de buget din grupurile dumneavoastră politice. Una dintre probleme, și am mai vorbit despre asta, este că în ultimii doi ani banii pentru relațiile externe s-au uh, redus foarte mult. Și înțeleg că domnul Dupre este împotriva finanțării delegației Parlamentului European în Iran în special. E vorba de domnul raportor de din Comisia pentru Buget. și v-am îndemnat să discutați cu grupurile dumneavoastră politice. Cred că în trecut uh, ideea de a organiza această delegație a aparținut verzilor, însă acum uh, ne asumăm cu toții. și știu că și domnul Stevenson uh, face parte din același uh, grup și atunci nu înțeleg de ce există această opoziție împotriva delegației în Iran. Nu văd care este motivul pentru care Uniunea Europeană deschide un birou la Teheran una e una și alta e alta. De aceea v-aș îndemna pe toți în următoarele zile să fiți activi în cadrul grupurilor dumneavoastră politice, pentru că din 28 până pe 30 septembrie se va discuta de această problemă în cadrul Comisiei pentru Buget, așa că luați legătura săptămâna asta cu prietenii dumneavoastră din Comisia pentru Buget. Domnul Depre face parte din grupul liberalilor? Cândva făcea parte din PPE. Da. A avut o carieră politică prin care a parcurs așa un lanț întreg de grupuri. Might be Alde. Alde, nu? Yeah, might be, yeah, I think so. So please, also our Alde people, perhaps you can talk your party colleagues I-aș îndemna și pe cei din ALDE să discute cu colegul lor de această chestiune ca să nu sfârșim prin a întâmpina probleme. Mai sunt întrebări legate de acest subiect? Înțeleg că nu. Poate că ar trebui să ne gândim la o poziție comună de protocol.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 darf die Sitzung eröffnen. Herr Dați-mi voie să reiau ședința. Domnul Berger, director pentru uh, Peninsula Arabă, Iran, Irak, uh, în cadrul uh, Serviciului de Acțiune Externă, este prezent în mijlocul nostru. Mulțumesc pentru disponibilitatea de a ne informa despre situația din Libia și vom afla ceva și despre negocierile din Schirat, pentru că înțeleg că ieri seară s-a ajuns la o înțelegere, dar este nevoie și de acordul casei uh, uh, reprezentanților. Dar poate că vom reuși să nu rămână un acord formal, ci să fie și implementat pentru că este important ca Euronav Formet să poată să înceapă să lucreze pentru a îi combate pe traficanții de persoane în regiune. Și acest lucru este foarte important. Nu cred că nu putem să uh, lăsăm până la urmă Libia să acționeze de una singură. Cred că putem ajunge la un rezultat care să ne permite să lucrăm mai bine pe viitor. Aveți cuvântul. Bine, danke, Vorsitzende. Um, I think I think you put it to the point. The Cred că așa este în ultimele 12 zile s-a lucrat intens și m-aș fi bucurat să vă aduc o veste bună, și anume că avem un acord agreat de ambele părți. Dar aseară omologii noștri ne-au spus că nu s-au încheiat negocierile decât pe marginea unei anexe privitoare la componența viitorului Consiliu al președinției. Nu există însă un acord din partea ambelor părți. Bernardino așadar a încheiat negocierile și a spus că mai departe Națiunile Unite nu pot să meargă, aceasta este poziția de compromis pe care o poate accepta, arătând că oricum negocierile au durat mult mai mult decât își propusese inițial. Dar s-a arătat optimist acum că părțile se vor întoarce la el acasă, vor discuta și vor reveni cu propuneri de o listă pentru componența Consiliului, însă fără niciun fel de alte solicitări de modificare. Ulterioare, documentul trebuind să fie acceptat așa cum a fost prezentată Bernardino aseară. Ambele părți, în special una dintre ele, Există suspiciunea că ar vrea să profite de sfârșitul mandatului Camerei Reprezentanților în luna octombrie-noiembrie. Există unele îngrijorări și din partea unora din cadrul GNC care nu au luat parte la negocieri, cum că s-ar veni cu noi propuneri, dar cum spuneam la început, am hotărât să nu se accepte niciun fel de nouă sugestie. Foaia de parcurs va fi făcută publică peste o săptămână cu răspunsurile părților. Și nu trebuie să uităm nici de faptul că urmează niște sărbători în lumea islamică, de aceea va trebui să ne ținem de programul propus de Bernardino. Deci, cam aceasta este acordul și anexele. Pe teren am asistat la o înrăutățire a situației securității, s-a lansat un atac asupra lui Benghazi săptămâna trecută, ceea ce a dus la o reacție puternică la Tripoli, dar și la o condamnare fermă din partea Națiunilor Unite. Din acest motiv, dacă nu s-ar ajunge la un acord, există riscul escaladării tensiunii, iar cei uh, mai duri din această țară ar uh, putea să îi împingă la o parte pe politicienii mai democratici, există riscul uh, răspândirii și mai puternice a ISIS care să împartă în două țara. Dacă însă se va ajunge la un acord, întrebați cât de repede s-ar putea pune în aplicare și ce ar putea face Uniunea Europeană pentru a susține acest acord, ținând seama și de operațiunea EUNAFOR la care vă referați și uh, operațiunile desfășurate în Marea Mediterană în ce privește pe refugiați. Avem nevoie de un mandat foarte puternic, iar uh, comunitatea internațională va trebui să se asigure că este dispusă să aplice acest mandat. Uniunea Europeană are un pachet de circa 100 de milioane de euro care poate fi deblocat foarte rapid și care ar produce un efect pozitiv pe teren imediat. Dar asta depinde de două lucruri. Mai întâi, dacă găsim interlocutorii cu care să putem dialoga și depinde de cum evoluează situația din țară. Avem uh, un plan de, de, de trimiterea unei delegații cu personal în Tunisia în Tunis, cu personal provenind din multe state membre și care se ocupă în prezent de elaborarea unor planuri de urgență pentru a susține eventual autoritățile în cazul în care apar probleme grave de securitate. Națiunile Unite conduc efortul internațional de coordonare a asistenței iar Uniunea Europeană va juca un rol major în toate grupurile de lucru care sunt constituite în vederea coordonării cu omologii libieni în toate domeniile în care considerăm că putem veni cu asistență și ajutorul necesare. Așa cum spuneam, situația în materie de securitate, în afara atacului generalului Hafta, s-a îmbunătățit câtva în regiunea de vest. Există încetări ale focului la nivel local care continuă, însă suntem îngrijorați mai ales de zona centrală a țării, în jurul orașului Sirte. planuri, dacă planurile diferitelor grupări islamiste ar uh, avea succes, atunci ar fi din ce în ce mai greu să se exercită o guvernare asupra întregii țări, pentru că partea de est și cea de vest sunt uh, legate prin doar câteva șosele care e foarte ușor să fie uh, întrerupte de forțele islamice. Acum, în ce privește situația economică, câteva cuvinte. Și această situație este la fel de îngrijorătoare, Libia cheltuiește mult prea mult în prezent și pe salarii și pe subvenții, își consumă practic rezerva de lichidități uh, într-un ritm alarmant și foarte curând s-ar putea să asistăm la o criză financiar-bancară în această țară. Dinarul pierde valoare pe piața neagră în mod uh, accelerat. Prețul petrolului a ajuns uh, la nivelul dinaintea Revoluției se exportă petrol din Libia la circa 184 de dolari per baril. Dacă nu se găsește o soluție politică și dacă conflictul continuă, va exista un efort de a se pune mâna din partea unora pe uh, rezervele de petrol și pe veniturile din comerțul cu petrol, ceea ce va produce o perturbare în sistemul bancar. Cam asta pot să vă spun în legătură cu situația de pe teren și în ce privește negocierile. Cum spuneam, acum va trebui să așteptăm vreo săptămână până se încheie sărbătorile din uh, lumea islamică pentru, ca, pentru a vedea dacă părțile se vor pune sau nu de acord asupra proiectului pregătit aseară, dar și asupra acordului la fel de important privind uh, lista membrilor Consiliului. Mulțumesc foarte mult! președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că ne aflăm în etapa cea mai dificilă, și anume aceea a asumării răspunderii de către toate părțile interesate. Pornind de la ipoteza de acord pe care Bernardino, Bernardino Leon a propus-o. Însă, deocamdată, s-a ajuns la un acord doar asupra anexei și, respectiv, uh, se dorește un acord cu privire la componența acestui Consiliu, dar e perioada cea mai dificilă, cea mai sensibilă, pentru că ea vine în urma unei perioade extrem de dificile pentru Libia, cu consecințe grave nu doar regionale, ci și asupra Europei. Îmi permit să spun că ar fi de mare folos Dacă am spune că ideea în acest caz nu este de a ne limita propriile uh, îndatoriri la a determina cele două părți să se pună de acord peste vreo săptămână. Dacă Bernardino Leon consideră că acordul la care s-a ajuns este maximum la care se putea ajunge, atunci ar trebui să existe o pronunțare de plină a ONU pe această temă, prin care părțile să fie invitate să încheie acest acord, dar să se mai spună și că ONU consideră că acest acord, această înțelegere, reprezintă baza pe care să se vină cu propuneri noi de soluții. Alminter există riscul ca, dacă nu forțăm un pic lucrurile în acest sens, există, cum spuneam, riscul ca una dintre cele două părți să arunce toată înțelegerea în aer. În acest context, desigur, este corect să ne punem întrebarea ce putem face noi la nivelul diplomației parlamentare. De multe ori Bernardino Leon a spus că și Parlamentul European să se implice prin acțiuni de diplomație și politică parlamentară, în cadrul unei deschideri de dialog și cunoscând toate dificultățile existente. Ar trebui totuși în acest context să creăm ocaziile, ocazia de a se întâlni reprezentanții celor două parlamente. Pentru că dacă nu se ajunge la un acord, atunci în Libia conflictul civil se va aprofunda, va crește și mai mult terorismul și din nou vom avea probleme grave cu migrația. Prin urmare, este chiar interesul nostru să contribuim semnificativ la rezolvarea acestei probleme. Bien, quería poner o exponer una serie de puntos. Primero, felicitar. Domnul Nart, voiam să spun câteva lucruri. Mai întâi, vreau să-l felicit pe Bernardino Leon pentru sarcina imposibilă de care s-a achitat foarte bine. Guvernele de la, guvernul de la Tripoli e de fapt o suprastructură care de fapt nu conduce țara califa Haftar nu este niciun comandant al nimic decât al propriile, propriilor forțe. Există o prăpastie foarte mare. Până la urmă, guvernul de la Tripoli susține islamiștii care se luptă pentru Benghazi și la fel și în regiunea Sirti. Ah, Acordul acesta e un labirint imposibil de pus în aplicare, dar există și o parte bună, și anume că an, ar putea să se instaleze un, un guvern legitim unita, de unanimitate care să permită intervenția unor trupe pe teren chiar. Până la urmă nu e vorba de facțiuni libiene, acordul e atât de fragil încât sunt excluși tubuții cei din sud, tuaregii și de asemenea și alte grupuri. Toți aceștia nu sunt prezenți în Schirat pentru că ceilalți care sunt acolo sunt susținuți de grupurile de la Tripoli și Tubruc și nu au, de fapt, nicio reprezentare reală în sud. Și mai e un aspect esențial de, despre care nu s-a spus nimic. Consiliul Constituțional, alcătuit din arabi etnici și la Tobruk și Tripoli sunt excluse acele elemente numite străine. Și se spune că de la 1 septembrie 1969 naționalitatea lor a fost desfințată și am primit tocmai acum un mesaj din Libia care spune acest lucru despre Tubu și Tomasic. Deci vom avea un conflict și mai mare dacă avem numai acord între arabii din nord, pentru că se va face discriminare rasială față de cei din sudul țării. Și mai există ceva foarte important. Ne vom confrunta cu islamism radical. Există un grup Tuareg care de asemenea are legături cu grupurile islamiste din nordul Mali și Niger și nu vom vedea decât cum grupurile locale vor fi excluse de, către, de la acel a, acord interarab. Deci, asta și dacă se va instala vreun guvern fantezist în Libia. Uh, acesta nu trebuie să se instaleze numai la, în zonele de frontieră. În sud, situația va rămâne netranșată în continuare, ceea ce va fi periculos. Nu vom fi rezolvat nimic dacă se rezolvă numai pentru nord. Dacă sudul este exclus de la un acord interarabic, atunci pur și simplu vom avea o situație imposibilă. Mulțumesc. Domnul Permui, domnul Nart avea dreptate. Cred că trebuie să salutăm aceste eforturi de stabilizare în Libia, însă nu și dacă vor duce la intervenții militare care doar vor agrava conflictul. Atunci când domnul Bernardino Leon a fost aici, în această sală, I-am spus care sunt părerile noastre și e păcat că nu s-a ținut seama de ele în cadrul negocierilor de la, din Algeria, negocieri acceptate de Gaddafi pentru a găsi o soluție de ieșire din această situație. Apoi, ce s-a întâmplat în Irak a continuat și în Libia și apoi și în Siria state care s-au prăbușit, haos total, rezultate ca urmare a soluției militare impuse de puterile vestice și de forțele NATO. Cred că ar fi interesant să știm ce se discută, dar strategic și politic nu se dă dovadă de consecvență și cred că atunci când vom negocia cu Iran, Cuba și alte țări din lume, o să vedem o întoarcere, o schimbare de direcție cu 180 de grade. Și până la urmă o să ajungem să susținem guvernul sirian ca să scăpăm de amenințări și mai mari. Am citit rapoarte privind uh, de la serviciile de contrainformații și am văzut că uh, am putea rezolva problema, dar există interese în a nu o rezolva. Deci, noi suntem de acord cu orice tip de stabilizare care ar duce la o soluție adecvată în această regiune. Cum spunea și colegul nostru, trebuie să facem ceva care să includă pe toată lumea, pentru că dacă excludem oricare dintre părți, vom continua să avem probleme. Mulțumesc. Doamna Gomes. Da, mie mi-ar plăcea să mă implic în de această diplomație parlamentară, așa cum s-a sugerat. Dar la ce bun? Nu văd nicio direcție strategică în ce face sau nu face Uniunea Europeană în legătură cu Libia. cine e șeful? Doamna Mogherini e foarte capabilă? Da, se ocupă de întreaga lume, dar cine se ocupă special de Libia? Și bineînțeles, ține seama și de context și contextul e războiul prin reprezentanți, pentru că, de fapt, ne facem că nu vedem acest război prin reprezentanți care se poartă în Libia. Și aceștia sunt actorii. Turcia, Qatar susțin pe cei din Tripoli și, bineînțeles, Egiptul și Arabia Saudită susțin guvernul de la Tobruk. Sunt actori foarte importanți care se luptă unii cu alții și, practic, noi facem ceva, discutăm cu ei sau pur și simplu îi lăsăm să se bată între ei, folosindu-se de mandanții, ca să spunem așa, din Libia. Nu e vorba doar de implicarea Nordului, cum spunea și Javier Nard. Trebuie să implicăm toate celelalte grupuri și nu sunt sigur uh, că procesul chiar obține acest rezultat. Am văzut un, uh, o declarație recentă în legătură cu ultimele evoluții ale procesului condus de domnul Bernardino, unde se vorbea de 100 de milioane pe care Uniunea Europeană ar fi gata să le pună la dispoziție. Nu cred că în Libia banii sunt problema. Va, va fi și problema aceasta în viitor, dar faptul că nu ne angajăm la niciun fel de ajutor pentru dezvoltare sau creare de capacitate care va fi esențială în Libia, pentru că nu mai există structurile necesare în, după căderea lui Gaddafi, n-ar fi suficient să facem acest lucru ca să nu mai tot dăm înainte și înapoi? Din ce s-a spus, pot să înțeleg că îl susținem pe domnul Aftar, ca, despre care se spune că e criminal de război, chiar dacă guvernul de la Tobruk l-a numit uh, șeful statului major și nu i adevărat că de curând l-a împiedicat pe premierul din Tabruc să se urce într-un avion ca să meargă în Malta? Adică vorbim cu Turcia despre nava plină de arme turcești care de curând se îndrepta și a fost oprită în drumul ei spre Libia? Spunem ceva Rusiei despre mm, navele cu țiței care au fost oprite în apropierea Libiei de curând? Iată întrebări care ar trebui să se regăsească sau să-și primească răspunsul într-o abordare strategică. Eu am urmărit în ultimii cinci ani ce se întâmplă în Libia. Am ținut legătura cu diverse părți și am impresia că nu există nicio direcție strategică cu excepția susținerii lui Bernardino, care, săracul de el, se străduie cât poate, dar ne permitem acest lucru. Nu e vorba de, re, de aprovizionare cu țiței pentru statele noastre membre, dar până la urmă e vorba de o bază pentru ISIS, o sursă de terorism și consecințele pentru fluxul de migranți refugiați și încă nu e cazul, dar și alte probleme și amenințări la adresa securității noastre. Mulțumesc. Domnul Tanok, e un război prin reprezentanți, unul bizar. Avem Arabia Saudită, leagănul salafismului care inspiră fundamentaliștii islamici din întreaga lume, care e partea Egiptului împotriva guvernului islamist de la Tripoli, care e susținut de Gaddafi, mi închipui. Deci e totul surprinzător și ciudat. Și domnule Nart, cred că ISIS a intervenit, nu Al-Qaeda. Acum Al-Qaeda ni se pare destul așa, un mielușel pe lângă ISIS. Oricum, întrebarea mea pentru domnul Cusu, care are în oarecare măsură dreptate, într-adevăr, a fost o intervenție militară condusă de Franța și de țara mea. Acesta a fost factorul declanșator, poate și uh, uh, s-a sperat că primăvara arabă va duce la dărmarea unui uh, dictator da, așa s-a crezut, recunosc că ne înșelăm, dar ce ar fi făcut partidul dumneavoastră la vremea respectivă? Cum ar fi împiedicat masacrul de la Benghazi, dacă ar fi avut puterea militară să, să facă ceva? Atunci s-a luat o alegere, aceasta a fost reacția militară, din câte mi-amintesc eu. Aș vrea să vă spun că ministrul de interne a ajuns la un ministrii de interne au ajuns la un compromis în legătură cu uh, o soluție pentru migrație. S-a votat cu majoritate. Împotrivă s-au pronunțat Ungaria, Slovacia, Cehia și România. Consiliul a hotărât cu majoritate redistribuirea a 120.000 de refugiați cu opoziție din partea Ungariei, Cehiei, României și Slovaciei. Cum exact se va face împărțirea, să vedem. Dar, iată, acum se poate vota cu uh, majoritate. Și decizia va fi obligatorie. Nu știu exact cum se va împărți, dar s-a votat și, dacă înțeleg, Regatul Unit nu a votat împotrivă. Probabil s-a abținut, dar nu știu. Finlanda s-a abținut știu detalii, doar ce am primit această veste. Sau cineva mi-a trimis uh, ceva ce a citit de pe internet. Nu am amănunte. Ce am spus eu s-ar putea să fie cifrele care nu figurează în decizie, ci într-o anexă. Bun, s-a făcut deci un pas înainte și acum o să vedem care va fi legislația pentru mecanismul permanent care ar trebui să fie etapa următoare. Legislație obișnuită. Domnul Bea? O persoană cu simț de răspundere. Mulțumesc pentru această onoare, domnule președinte. Mulțumesc pentru intervenții. Cred că declarația că suntem într-o situație delicată, e adevărată. Um, urmează să discutăm într-adevăr și de includerea populațiilor nearabe în acel acord. Dar cred că până acum s-a făcut o muncă extraordinară, că s-a ajuns unde s-a ajuns cu acest acord. E bine că există un guvern, există tot felul de probleme constituționale, de drepturile omului, omului care trebuie discutate. Um, și apoi uh, ce s-a spus că banii nu sunt o problemă, nu știu, până la urmă problema principală e să găsim interlocutorii cu care să putem discuta, care să poată face ceva și apoi să îmbunătățim situația securității. Da, ați menționat instrumente clasice și acum un an ne gândeam la gestionarea, la gestionarea frontierelor, dar putem să ne gândim acum și la alte instrumente. Cât privește discuțiile cu Rusia și cu alții, după cum știți, mai ales în contextul uh, găsirii unui acord în legătură cu EUNAFOR și uh, mandatul pentru această uh, forță, trebuie spus că am contactat Rusia și una peste alta cred că trebuie să lăsăm acum acordul uh, să vedem dacă stă în picioare, dacă va fi agreat de ambele părți și dacă se poate forma un guvern de unitate națională, după care să putem începe să discutăm toate problemele pe care le-ați menționat. Mulțumesc, domnule președinte. El problema es que la filosofía en la praxis y en la praxis. Problema e poate filozofică. Ideile filozofice când uh, e să fie puse în aplicare s-ar putea să nu funcționeze și așa se poate întâmpla și în Libia. Deci sunt de acord cu logica de aici, dar până la urmă interlocutorii uh, adecvați în Libia sunt sunt greu de găsit pentru că politicienii nu prea mai reprezintă pe nimeni. Practic există miliții, oameni tineri cu arme care își procură bani și țitei cu forța. De exemplu, țiței din Morțu, unde sunt miliții arabe, și apoi vine în porturi controlate de alte miliții. Deci e ceva asemănător cu ce se întâmpla în Capodia când Khmer uh, Rouge controlau producția de cauciuc care era exploatat și vândut prin puncte de vânzare gestionate de armată, care apoi împărțea și profiturile. Deci să spunem lucrurilor pe nume. Uh, avem aparent interlocutori, dar de fapt ei nu reprezintă pe nimeni. Avem această problemă în Sud și când vorbim despre vorbim despre frontierele Libiei, uh, mă înfurii pentru că frontiera cu Chad și Sudan e cea mai importantă pe de-a lungul uh, uh, și de asemenea granița cu Niger, care e perfect deschisă pentru tot felul de acțiuni de trafic și terorism. Boko Haram poate să intre pe acolo liber și să se miște liber, de exemplu. Deci, să vorbim de lumea adevărată, nu de o ficțiune politică. Mulțumesc! Gibt es weitere Wortmeldungen? Ist der nicht der Fall? Mai există și alte intervenții? Nu e cazul. Atunci declarăm ședința închisă. Când ne vedem data viitoare? Pe 28 septembrie, următoarea întâlnire. Vă mulțumesc!